Muy buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Bună dimineața tuturor. Ar trebui să începem, pentru că avem, ca de obicei, uh, o ordine de zi încărcată și un, uh, o perioadă de timp foarte strânsă. E timpul să începem prin a reaminti importanța respectării timpului. Începem cu anunțurile președintelui. Unele vizează anumite schimbări care au apărut pe ordinea de zi. Mai întâi, nu mai votăm raportul doamnei Hochmeier Uh, cu privire la atacurile împotriva sistemelor informatice. Va exista doar un schimb de uh, opinii cu privire la amendamente, dar uh, niciun vot. Apoi, raportul Melo a fost și el amânat cu privire la Ordinul de Investigație European, pentru că raportorul nu va putea fi prezent astăzi aici. În al treilea rând, avizul doamnei Henkis cu privire la protejarea infrastructurilor informatice critice nu a putut fi discutat uh, ieri și, uh, prin urmare, va fi discutat uh, în această dimineață la ora 11 și 15 minute. Rețineți faptul că data, pe data de februarie data de 9 februarie, coordonatorii cu majoritate de voturi a uh, hotărât să solicite uh, un aviz din proprie inițiativă cu privire la situația din uh, Ungaria. Prin urmare, uh, Comisia de la Veneția și Comisia pentru Drepturile uh, Omului uh, au fost uh, sesizate. Unii au solicitat și aplicarea regulii 192 din uh, regulamentul de procedură. Aprobarea aceasta a fost prevăzută pentru această dimineață la ora 10 inițial, însă Știți că în lumina adoptării rezoluției cu privire la dezvoltările, evoluțiile politice recente din uh, uh Ungaria, care a fost uh, adoptată pe 16 februarie în plenară, adică acum câteva săptămâni, putem considera că uh, Uh, adoptarea în cadrul uh, comisiei nu mai este necesară, căci plenara deja uh, s-a hotărât în legătură cu acest subiect. Așadar, acest punct a fost retras de pe ordinea de zi după ce coordonatorii au considerat că aprobarea în comisie nu mai este necesară pentru că decizia a fost luată de plenară. Va exista o rezoluție cu privire la situația din uh, Ungaria uh, cu privire la uh, evoluțiile politice din uh, Ungaria. Și în cel din urmă vă reamintesc atul că doamnei Gebhardt cu privire la uh, drepturile uh, matrimoniale și raportul domnului uh, Cashman au fost uh, amânate pentru reuniunea noastră viitoare din uh, martie de pe 21. Și acum, fără niciun fel de întârziere, trecem la punctul 9, care este principal punct de discuție pe ordinea de zi de astăzi. Vă reamintesc că trebuie să respectăm uh, timpul alocat fiecărui uh, punct de pe ordinea de zi, pentru că avem uh, o sesiune de dimineață și una de după amiază, însă între acestea vom avea și reuniunea coordonatorilor la ora 12 și 30 de minute, așadar dacă dorim să Um, respectăm um, acest uh, calendar. Trebuie să respectăm uh, timpul alocat fiecărui punct de pe ordinea de zi. Și acum trecem la punctul 9, după cum uh, spuneam, care vizează modificarea acordului frontierilor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a acordului Schengen. Raportor este domnul Georgios Papanicolau. Acest uh, punct vizează discutarea amendamentelor care au fost uh, înaintate la mm, proiectul de raport al domnului uh, Papa Nicolau. Avem 39 de amendamente și vom vedea ce are de spus domnul raportor, după care deschidem discuția. Ar trebui acum doar să fac un anunț și anume că ar trebui să avem un vot orientativ la următoarea ședință libe în martie, pe 20 și 21, pentru a putea începe negocierile pentru un acord în primă lectură. Domnule Papa Nicola, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Revenind la discuția acestui dosar, care este în principiu unul tehnic, după termenul de înaintare a amendamentelor, am putut observa că amendamentele nu sunt uh, prea multe. Un număr de 39 de amendamente a fost uh, înaintate. Unele au fost înaintate de raportor, celelalte de uh, către grupurile politice. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru buna cooperare la acest dosar. Doamna Boscu, doamna Weber, doamna Ernst, doamna Zdanonca și domnul Kirchhoff. Aș dori de asemenea să mulțumesc colegilor care au înaintat amendamente, domnul Coelho, doamna Holmeier și doamna Macovei. Mai întâi, dați-mi voie să revin uh, la o chestiune care a fost discutată la reuniunea anterioară a comisiei noastre, și anume articolul 21.d, posibilitatea ca statele membre să uh, prevadă obligație pentru cetățenii uh, lor care se regăsesc pe vreunul dintre teritoriile statelor membre. Statele membre deja implementează acest articol, articol 22 al Convenției Schengen, într-un fel sau altul. De exemplu, Belgia și Luxemburg Uh, îi sfătuiesc pe, uh, uh, pe cetățenii statelor terțe să se registreze în zona unde locuiesc, asta la câteva zile după ce au ajuns. Danemarca, Lituania, Italia și Estonia sunt singurele state care nu au implementat articolul 22 al Convenției Schengen. Celelalte state deja au făcut acest lucru prin legi naționale. De aceea, deși la început uh, prevederea era obligatorie, uh, până la urmă, uh, cei care au urmărit acest dosar știu că Comisia a spus că nu mai e nevoie de această dispoziție pentru că nu funcționează în practică și așa s-a propus ca această prevedere totuși să fie păstrată, însă să nu fie obligatorie și statele membre să hotărască ce doresc să facă. Aș dori de asemenea să subliniez că în amendamentul nostru numărul 22, am uh, introdus încă o dată uh, principiul echivalenței între permisul de uh, reședință și viza de ședere. Pentru asta aș dori să mulțumesc colegul nostru, domnul Coelho, domnul Schengen, cum îi spunem între noi. Am avut o abordare similară și cu Consiliul și reamintesc că în ce privește această dispoziție exista posibilitatea de a crea o linie separată pentru controle la frontiere pentru ca lucrurile să fie facilitate. Deși aveam aceeași abordare și cu Consiliul uh, cu privire la acest uh, subiect, adică că n-ar trebui să existe uh, permisul de ședere și viza de ședere împreună, după ce am discutat cu domnul Coelho, ne-am pus de acord că ar trebui să ne aliniem uh, uh prevederii care uh, spune că aceste vize ar trebui să aibă același efect ca și permisul de uh, ședere. Așadar, e important să păstrăm uh, uh, viza uh, de ședere pe termen lung în această propunere. Dați-mi voie să mă mai refer la câteva amendamente. În mare parte acestea nu uh, ridică probleme sau controverse. Am ajuns în mare măsură la o înțelegere uh, comună și de aceea avem și amendamente de compromis. Mai întâi aș dori să mă refer la amendamentele 53, 54, 56 care uh, vizează documentele de intrare, ștampila de intrare sau de ieșire din spațiul Uniunii Europene a cetățenilor statelor terțe. Aici suntem deschiși la discuții cu privire la aceste amendamente amendamente, pot să spun că suntem de acord cu Comisia, adică pentru a calcula eficient perioada de uh, ședere a unui cetățean uh, al unui stat uh, terț care intră pe vreun teritoriu al unui stat membru, este important ca documentul de călătorie să fie ștampilat atât la intrarea cât și la ieșirea din spațiul comunitar. Altfel este foarte dificil să poți calcula exact perioada de timp petrecută în Uniunea Europeană. Dacă nu există o ștampilă de intrare, atunci putem presupune că uh, respectivul cetățean a intrat în mod ilegal pe uh, teritoriul statului membru. Același lucru este valabil dacă lipsește uh, și ștampila de ieșire. Eventual, am putea considera că un cetățean al vreunui stat terț um, locuiește uh, ilegal într-un stat uh, membru și asta, uh, în conformitate cu directiva privind uh, reținerea, uh, ar putea fi returnat în țara de uh, origine. Uh, aici suntem de acord cu poziția Comisiei. Apoi, în ceea ce privește problema uh, localizării punctelor de frontieră, amendamentul 67, e bine, pentru ca uh, să putem uh, evalua și organiza standarde pentru verificări adecvate la frontieră, punctele de trecere a frontierei trebuie să fie localizate pe teritoriul um, statului membru sau pe teritoriul statului TET. Um, colegii din GUE au considerat că ar trebui să existe un centru comun de trecere a frontierei localizat doar pe teritoriul viitorul unui stat membru. Pentru a înțelege mai bine argumentele din spatele acestui amendament, dați-mi voie să uh, spun următoarele. Uh, scopul de a încheia acorduri bilaterale cu statele terțe este uh, de a stabili uh, puncte comune de trecere a uh, frontierei, uh, unde uh, o parte ar putea să, uh, ambele părți ar putea să uh, exercite uh, controle uh, la frontieră există posibilitate uh, de uh, căutare, astfel care n-ar fi uh, n-ar exista dacă punctul de frontieră ar putea fi localizat doar pe teritoriul statului membru. Oricum, statele membre trebuie să se pună de uh, acord uh, asupra acestui subiect în Consiliu. În ceea ce privește amendamentul 58 al doamnei Danoca, e bine, uh, cei care trec uh, frontiera ilegală ar trebui uh, opriți și ar trebui uh, duși la postul de frontieră cel mai apropiat pentru a fi verificați. Însă există o diferență între cei care deja au trecut uh, sau care încearcă uh, doar să treacă sau care sunt suspectate că au intenția de a trece frontiera. Lucrurile sunt uh, ambigue pentru că am putea vorbi aici despre indivizi uh, găsiți pe teritoriul statelor terțe. Dacă cineva este identificat în acest proces de trecere ilegală a frontierei, atunci această persoană trebuie uh, să, se, să, să fie dusă imediat la un punct de trecere a frontierei. Dar care este oare punctul cel mai apropiat? Pe teritoriul statului membru sau pe teritoriul statului terț? Dacă este vorba de un astfel de punct de eh, trecere eh, a frontierei, eh, atunci Uh, ar trebui să ne gândim că uh, cetățenii statelor terțe ar trebui să uh, fie duși la oricare dintre aceste puncte de trecere a frontierei, că sunt pe teritoriul statelor membre sau pe teritoriul statelor terțe. În ceea ce privește supravegherea, știu care este poziția unor colegi, însă important este să luăm notă de faptul că dacă nu există măsuri eficiente de supraveghere, atunci nu putem avea o zonă Schengen eficientă. Și în cele din urmă câteva amendamente din partea GUE și SND care se leagă de anexa 6, punctul 322 uh, și 323, uh, care vizează verificările care um, uh, se fac pentru pasagerii navelor. Colegii din partea GUE ar dori să se elimine această prevedere, câtă vreme SND ar dori ca aceasta să rămână ca posibilitate mai degrabă decât ca obligație dorim să discutăm diverse posibilități de uh, a găsi un compromis cu privire la acest subiect. Acestea sunt câteva dintre amendamentele cheie, însă oricum uh, sunt gata să văd uh, care ar fi remarcile și comentariile colegilor. Am putea avea o discuție fructuoasă astăzi și apoi să avem un vot de orientativ cam peste o lună. Sunt sigur că vom uh, continua să beneficiem de această bună cooperare pe care am avut-o și până acum. Sunt interesat să văd care ar fi comentariile Comisiei și uh, Consiliului. Aș dori încă o dată să mulțumesc prezinției uh, daneze și, evident, comisiei încă o dată și mai ales domnului Fabian Lodge pentru uh, buna cooperare pe care am avut-o cu dânsul. Vă mulțumim foarte mult! Thank you. Now we are moving to the representatives of the Commission. Președintele, ne mulțumesc și acum o să invităm reprezentanții Comisiei și ai Consiliului dacă doresc să intervină. Sunteți prezenți? Da. Reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Deja la ultima ședință am uh, subliniat că, în general, majoritatea propunerilor din raportul domnului uh, Papaliconau, um, de la 1 la 42, sunt extrem de utile și probabil că pot fi preluate în uh, text. Dacă ne concentrăm acum pe noile amendamente, de la 43 la 51, trebuie să spun că multe dintre ele conțin sugestii bune și mă gândesc în special la propunerile referitoare la informațiile privind uh, controlele din a doua linie, controlele de pe, în care se fac la bordul uh, navelor și uh, această nou creată unitate. Deci acestea nu, sunt, nu au fost solicitate. În raportul, uh, în raport, cât și în uh, unele amendamente, uh, trebuie să vă spunem că nu ne deranjează conținutul, dar ele depășesc domeniul de aplicare al acestor amendamente tehnice. Trebuie să ne limităm la conținutul acestor considerațiuni și să rămânem la obiect. Amendamentul 59, de exemplu, care uh, se referă la consecințele refuzului intrării pe teritoriu. Este bun, dar este în afara domeniului de aplicare. Altele s-ar potrivi mai bine într-un alt context și nu ar fi, nu se potrivesc foarte bine la amendamentele de natură tehnică de aici și mă gândesc la amendamentul 46, unde se definește amenințarea la adresa siguranței eh, securității interne. Deci nu se potrivește cu natura amendamentelor tehnice pe care le discutăm aici. Uh, Așadar, unele dintre amendamente depășesc uh, domeniul de aplicare al codului frontierelor uh, Schengen și mă gândesc la amendamentele 63 la 66, unde se propune extinderea uh, infracțiunilor, listei infracțiunilor în Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen. Și nu este cazul. Cât privește Uh, amendamentele cu privire la punctele comune de trecere a frontierei de la 67 la 72. E bine, aici cred că există niște sugestii interesante. În legătură cu aceste puncte de, de trecere a frontierei, cred că trebuie să mai discutăm, adică cele trei instituții trebuie să discute în continuare pentru a găsi niște soluții acceptabile pentru toate cele trei părțile și în aceste amendamente putem uh, găsi niște soluții interesante. Uh, cred că pe această temă trebuie să avem niște reguli foarte clare. Se propune ca uh, Comisia să verifice și să controleze acest lucru prin acorduri bilaterale uh, cu uh, țările terțe. Dar pentru asta este nevoie de reguli, norme și o îndrumare foarte clară. În fine, așa cum a arătat deja raportorul, unele dintre noile amendamente, referitoare de exemplu la ștampilare, 53 la 57, cât și 76 la 89. Sunt, uh, după părerea noastră, în uh, contradicție cu obiectivele noastre actuale și, prin urmare, nu le putem susține, deoarece ar uh, submina filozofia acestui domeniu. Mulțumesc. Președintele, Reprezentantul Consiliului dorește să intervină acum, vă rog. Nu? Da? Da, se pare că da. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și bună dimineața! Doresc să mulțumesc raportorului, cât și raportorului din umbră și tuturor eurodeputaților din această comisie pentru amendamentele propuse. Președinția consideră că proiectul de raport că și amendamentele creează o bună bază de negociere și credem în continuare că se poate ajunge la un acord la prima lectură cu Parlamentul European pe parcursul președinției eh, daneze. Deși eh, com, uh, uh, grupul de lucru al Consiliului încă nu a analizat amendamentele dumneavoastră, uh, sentimentul general la Consiliu, așa cum a arătat și Comisia, uh, Uh, este că amendamentele la acest uh, proiect de regulament nu trebuie să meargă mai departe de chestiunea la care se referă propunerea inițială a Comisiei. Pentru Consiliu este foarte important să se ajungă la un acord la timpul potrivit pentru a putea pune în aplicare cât mai curând noile dispoziții care vor facilita uh, controlele asupra călătorilor, uh, în același timp uh, facilitând activitatea lucrătorilor și armonizând criteriile și practicile celor care fac aceste controle. În, acest, în această etapă, în, în cadrul negocierilor de la Consiliu, există un acord cu privire la modificarea de la articolul 5 aliniatul 1 cu privire la calculul șederii, care trebuie să se aplice uh, călătorilor scutiți de viză, cât și celor care vin din țările terțe. Pentru asta va trebui să modificăm, în conformitate cu noul text de la articolul 5, de să modificăm uh, codul uh, vizelor și actele legislative legislative aferente. În fine, dorim să mulțumim raportorului, domnul Papa Nicolau, cât și eurodeputaților din uh, Comisia Libe pentru buna uh, colaborare și sper să ajungem în curând la un acord pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu și acum deschidem uh, discuția. Cine dorește să înceapă? Domnul Co Co- Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc raportorului care a făcut o treabă foarte bună. Uh, ne-a spus că la început că vorbim despre un raport tehnic, dar până la urmă a reușit să includă și niște uh, comentarii de natură politică. E adevărat că tot ceea ce se leagă de frontieră e foarte delicat și nu poate să fie numai un raport tehnic, ci și unul politic. Doresc să îi mulțumesc pentru foarte buna colaborare și pentru uh, coerența uh, raportului său cu poziția oficială a Parlamentului European. Și mă gândesc în special la vizele de ședere pe termen lung și cred că este un raport foarte bun iar uh, amendamentele prezentate de domnul Papa Nicolau uh, îmbunătățesc uh, și mai mult propunerea inițială a Comisiei. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu. Domnule președinte, voi vorbi în numele doamnei Emine Boscurt, shadow raportorul nostru, care nu poate fi prezentă la această dezbatere. În primul rând dorim și noi să-i mulțumim uh, domnului Papa Nicolau pentru buna colaborare și coordonare pe care a avut-o pentru acest raport. Uh, aș vrea să precizez că scopul amendamentelor făcute de grupul nostru este acela de a proteja libertatea de circulație a cetățenilor în interiorul spațiului Schengen și de aceea nu vom fi de acord și nu vom vota niciun fel de uh, Uh, amendament sau restricționare uh, a acestei libertăți fundamentale. Uh, în cadrul acestui raport, grupul nostru susține un punct important și anume trainingul cu privire la drepturile omului oferit polițiștilor de frontiere trebuie să fie aprobat pentru că aceștia trebuie în viitor să fie în măsură să recunoască persoanele vulnerabile care au nevoie de protecție. În ceea ce privește punctele de comune de trecere a frontierelor, suntem de acord cu aprobarea inițială a înființării lor de către Comisie, cu respectarea tuturor criteriilor aplicabile, inclusiv uh, protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, am dorit și noi să, ca raportorul să-și facă, să ne precizeze și să ne arate poziția dânsului față de amendamentele care nu prea au legătură cu acest uh, raport tehnic, ca exemplu 63, 64 și altele, să ne spună care este poziția dânsului. Ultimul lucru, am dorit să punctăm faptul că uh, aceste controle asupra navelor pe baza unor, uh, unei evaluări de risc privind securitatea sau imigrația ilegală, nu ar trebui să fie obligatorie, ci ar trebui să rămână la, ca opțiune la îndemâna fiecărui stat membru. Mulțumesc. Now, Mrs. Weber. Președintele, mulțumesc. Și acum, doamna Weber. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să fiu succintă. Am spus deja niște lucruri în primul nostru schimb de vederi uh, și vreau să-i mulțumesc domnului Papa Nicolau pentru felul în care a ținut seama de toate uh, comentariile noastre la pregătirea acestui raport. Ceea ce rămâne de făcut de acum încolo este pur și simplu să încercăm să vedem dacă putem sau nu să ajungem la compromis pe marginea unor amendamente și în același timp să ajungem la o înțelegere comună cu privire la ceea ce nu este acceptabil în acest raport, pur și simplu pentru că depășește domeniul de aplicare și, într-adevăr, a fost foarte interesant să auzim părerile Comisiei pe această temă. Uh, sper că în același spirit de bună colaborare vom reuși să facem acest lucru prin întâlnirile uh, între raportor și raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Danaco, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, domnului Papa Nicolau pentru felul în care a organizat lucrul uh, și colaborarea cu raportorii din umbră și a ținut seama de propunerile noastre. Susținem uh, propunerile referitoare la amendamentele tehnice. Acest uh, punct de discuție apare deoarece nu suntem de acord cu posibilitatea obligației de raportare și am dorit să o, o anulăm. Asta este poziția noastră. În ceea ce privește amendamentul nostru 58, domnul Papa Nicolau și-a exprimat uh, ceva mai devreme îndoierile sale cu privire la mecanismul de punere în practică ne-am uh, bucura foarte mult uh, dacă am reușit să găsim o formulă mai bună. Uh, propunerea noastră se bazează mm, pe propunerea Comitetului pentru a uh, oferi garanții pentru cei care caută protecție internațională. Uh, poate vom găsi o soluție pentru a uh, evita orice fel de neînțelegere și a reuși mai bine dacă să vedem dacă această definiție nu poate fi tratată diferit în alte situații. Prin urmare, mai avem de lucru și doresc să-i uh, urez raportorului să fie în continuare eficient și productiv. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamna McIntyre, după care vom uh, da din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor ca să-i mulțumesc raportorului pentru uh, munca sa. Două uh, zone sunt uh, interesante și ne preocupă. Prima se leagă de securitate și aici Apreciem foarte mult includerea la amendamentul 36 actual a ideii că accentul, accesul la sistemul de informații de către părțile din uh, țările terțe va fi acum uh, restricționat. Uh, și asta ne ajută foarte mult. Cealaltă chestiune care ne preocupă se leagă de creșterea poverii și a cheltuielilor pentru statele membre. De exemplu, la amendamentul 17 se sugerează uh, că informațiile trebuie furnizate într-o limbă care, despre care se poate presupune în mod rezonabil că este cunoscută uh, de către persoana de la frontiere. E, aici cred că mergem prea, prea departe, pentru că deja informațiile trebuie furnizate în toate limbile Uniunii Europene uh, și cea a țării terțe de la frontiere. Deci uh, vrem să ne asigurăm că nu uh, Uh, ajungem să sporim în mod inutil uh, povara pe uh, umerii statelor membre. Mulțumesc. Și acum raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile făcute. Mă simt onorat că există acord pe acest dosar. Într-adevăr, distanța dintre diversele poziții nu este chiar atât de mare. În ceea ce privește observațiile făcute, bineînțeles, vom avea o reuniune în următoarele zile și, bineînțeles, vom ține legătura cu Comisia și cu Consiliul. Pentru a reacționa la acele probleme care trec probabil dincolo de acest raport, da, într-adevăr, nu pot să nu fiu de acord. Am mers pe această linie și cu această abordare de la bun început. Spuneam de la bun început că nu vrem să deschidem o cutie a Pandorei, ci să intrăm în toate domeniile. Am încercat să ne limităm la aspectele tehnice, dar să includem și niște observații politice și mulțumesc domnului Coelio pentru observațiile făcute. Pentru a îmbunătăți astfel funcționarea codului Schengen și a Convenției și credem că am reușit să ajungem la acest echilibru. Cred, deci, că reacția noastră este destul de clară. Nu putem merge dincolo de sfera de aplicare a acestui raport, deși anumite observații sunt interesante și la un moment dat, într-un alt text sau într-un alt amendament, ar trebui să fie incluse toate aceste elemente, dar nu pe marginea acestui raport. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Fabian Luci pentru a avea reguli clare în ceea ce privește codul Schengen, pentru că este important ca statele membre să nu uh, intre în confuzie și să nu aibă reguli care să fie greu de urmărit. Sper de asemenea în încheiere să reușim să uh, terminăm negocierile de la prima lectură cu Consiliul. Cred că avem o bază bună de negocieri și acest lucru se va vedea în următoarele săptămâni. Am uh, luat câteva notițe și aș vrea să ofer niște răspunsuri. În ceea ce privește formarea uh, polițiștilor de frontiere și drepturile, de, drepturile omului și toate aceste prevederi. Am introdus deja amendamente în acest sens. Bineînțeles, este crucial să avem uh, asemenea elemente și să le aplicăm. Nimeni nu poate spune totuși că Schengen înseamnă libera circulație a oamenilor. Și pentru a proteja acest principiu nu vom permite niciun alt comentariu și nicio altă observație să contrazică acest mesaj. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată doamnei Weber pentru observațiile făcute și pentru cooperarea de care a dat dovadă de la bun început și vreau să-i mulțumesc că nu a venit cu amendamente știu că a avut observații de făcut și am încercat să includem comentariile de la, în primul proiect și mulțumesc pentru acest lucru. Le mulțumesc tuturor colegilor și uh, să fiți siguri că o să păstrăm legătura în următoarele săptămâni. Vom avea reuniuni cu uh, raportorii din umbră și uh, cu toți ceilalți actori interesați. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. La timp, în conformitate cu programul, și vă reamintesc aici, ca o ultimă observație, că raportorul trebuie să ia legătura cu raportorii din umbră pentru a discuta în detaliu amendamentele, pentru a avea un vot orientativ la următoarea ședință a LIBE pe 20 ă, sau 21 martie. Astfel, pentru a putea uh, începe astfel uh, negocierile pentru a ajunge la un compromis în prima lectură. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la un alt dosar extrem de important legat de pachetul Schengen. Acesta este modificarea regulamentului 562-2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circunstanțe excepționale. Aici o avem pe doamna raportor Renate Weber, care va lua acum cuvântul pentru a deschide dezbaterea pe marginea proiectului de raport apoi vom asculta și părerea Comisiei și a președinției Consiliului și apoi vom deschide dezbaterea. Avem o perioadă de 30 de minute sau, de fapt, o oră la dispoziție pentru acest lucru. Îi dau cuvântul doamnei Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le explic colegilor și să îmi cer scuze, de fapt, pentru că singura, ă, singura versiune disponibilă a acestui raport este în limba engleză deocamdată. Am fost asigurată că până la finalul acestei săptămâni vor fi disponibile toate variantele lingvistice, astfel încât colegii vor avea posibilitatea, înainte de a depune amendamente la raport, să citească raportul în propria lor limbă. Deși trebuie să spun că este puțin amuzant, pentru că lucrezi într-o limbă și iei în calcul toate nuanțele posibile ale unui cuvânt, îți petrești timpul discutând inclusiv cu avocații și cu serviciul juridic implicațiile fiecărui cuvânt în parte și apoi pierzi controlul din cauza traducerii în atât de multe limbi ale Uniunii Europene. Dar cred că până la urmă asta este frumusețea UE. Așa că ne bucur acest lucru. În ceea ce privește acest raport, fără îndoială, cred că suntem cu toții de acord că realizările cele mai tangibile ale Uniunii Europene sunt reprezentate de libera circulație a persoanelor în zona Schengen. Și merită, într-adevăr, să luptăm pentru păstrarea acestei realizări. Dar trebuie să fim foarte onești și să vedem ce s-a întâmplat în ultimele câteva luni în legătură cu acest drept de a călători fără a te confrunta cu controlele la frontieră în zona Schengen. Adevărul este că de mai mulți ani lucrurile au mers destul de bine și statele membre au reintrodus controlele la frontieră, la frontieră doar foarte rar din cauza anumitor evenimente care au fost percepute drept uh, punând o posibilă amenințare, o posibilă problemă, la, nu neapărat la securitatea națională a statului membru respectiv, ci la politica publică a acestuia. Cu toate acestea, în ultimele câteva luni au uh, apărut anumite lucruri care ne-au făcut pe toți să discutăm încă o dată acest drept la libera circulație în zona Schengen să ne amintim cu toții că în primăvara anului trecut În legătură, dacă se poate spune așa, cu primăvara arabă, un număr destul de mare de refugiați arabi au venit în uh, Uniunea Europeană și reacția statelor membre, anumitor state membre, a fost, aș spune, chiar la limita legii, la limita acordului Schengen. Atunci când Italia a permis acestor refugiați să intre pe teritoriul lor și să călătorească uh, oriunde și apoi Franța a hotărât să reintroducă controlele la frontieră, la frontiera cu Italia, între Franța și Italia. Apoi am văzut o inițiativă destul de ciudată din partea guvernului danez, care s-a gândit la reintroducerea controlelor la frontieră, lucru considerat necesar pentru ca țara să lupte împotriva crimei organizate. am putea menționa și o inițiativă destul de ciudată a autorităților uh, olandeze cu camere care sunt plasate la frontiere. Comisia în acest moment analizează această inițiativă. Bineînțeles, în zona Schengen s-a mai întâmplat ceva, o situație tragică și mă refer aici la atacul din Norvegia. Dar pentru guvernul norvegian de la acel moment a decis să reintroducă controlul la frontiere nu, pentru un număr de ore, nu de zile. Dar ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană și în zona Schengen în ultimul an ne-a făcut să fim mai atenți la aceste probleme. Dacă vă amintiți, și sunt sigură că toată lumea își amintește, am avut o dezbatere în plen pe marginea acestui subiect și, în același timp, Comisia a primit două solicitări destul de diferite, una din partea Consiliului, alta din partea Parlamentului, Parlamentul solicitând Comisiei să păstreze cu orice preț realizarea pe care o avem deja în acest sens. Comisia a venit cu o propunere în ceea ce privește reintroducerea controalelor interne la frontieră în circunstanțe excepționale. Propunere care este în conformitate cu solicitările Parlamentului. Asta înseamnă că Comisia a venit cu această propunere exprimându-și disponibilitatea de a avea puterea de decizie în ceea ce privește reintroducerea unor asemenea controle la frontierele interne prin procedura de comitologie. Asta era metoda juridică de a face acest lucru. Această propunere a fost uh, întâmpinată în mod diferit de statele membre și de Consiliu și de anumiți eurodeputați. Trăim într-o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și oricât de mult mi-ar plăcea mie personal propunerea comisiei, care mi s-a părut îndrăzneață și inovatoare, trebuie să recunosc totuși că ea a întâmpinat rezistență în uh, cadrul Consiliului. Având în vedere o parte dintre argumentele care au fost uh, puse la dispoziție de o parte din statele membre, cu diverse uh, nivele de opoziție, dar totuși care se opun acestei propuneri. Când am primit eu acest dosar, am încercat să contribui la succesul zonei Schengen fără a fi un Solomon și fără a încerca să spun că toată lumea are dreptate, dar pentru mine cel mai important lucru a fost și rămâne existența unei dimensiuni comunitare în procesul de luare a deciziilor atunci când vorbim despre reintroducerea controlelor la frontieră. Fără a merge în aceeași direcție ca și Comisia prin procedura de comitologie, pentru că nu doar statele membre și-au exprimat uh, opoziția, ci și în cadrul acestei comisii, la prima discuție pe care am avut-o, mai mulți colegi din diverse grupuri politice au menționat foarte clar că procedura de comitologie nu li se pare cea mai bună. Deci ceea ce propune raportul în acest moment este o abordare coordonată atunci când vorbim despre decizia de a reintroduce controlele la frontieră. Până acum, deci în situația actuală, uh, un stat membru, atunci când consideră că există elemente care ar putea să afecteze politica publică sau securitatea, siguranța națională, informează Comisia despre intenția de a reintroduce controlele la frontieră, dar decizia îi aparține statului membru respectiv. Ideea raportului este de a schimba acest lucru într-o oarecare măsură, în sensul de a avea o abordare coordonată, ceea ce înseamnă că atunci când un stat membru consideră că, și vorbim aici despre prevederea unor uh, evenimente, că un anumit eveniment o să-i afecteze politica publică sau siguranța națională, decizia va fi luată în cooperare strânsă cu Comisia și cu aprobarea statului membru care este direct afectat de reintroducerea acestor controle la frontieră. Statele membre vor continua să fie cele care iau deciziile, dar la aceeași masă, dacă se poate spune așa, vor exista și reprezentanți ai Comisiei și ai celuilalt stat membru care este afectat. În cazul situațiilor de urgență și al evenimentelor imprevizibile, decizia rămâne în întregime în mâinile statelor, statului, membre, statului membru mă scuzați, pentru o perioadă maximă de 10 zile, după care același tip de procedură va fi repetat în prezența uh, Comisiei și a statului membru afectat. Perioada aceasta de 10 zile putând fi prelungită la masa negocierilor. There is only one aspect. Există un aspect și aici cu privire la formularea folosită veți putea vedea că raportul vorbește nu doar despre politica publică sau despre amenințarea la securitate a unui stat membru, ci și despre o amenințare uh, la ci și despre o zonă fără control la uh, frontiere. Am dorit să schimb terminologia, să nu folosesc Uniune, pentru că în uh, zona uh, Schengen avem state care nu sunt uh, a Uniunii Europene. De aceea această formulare este mai cuprinzătoare. Și în aceeași uh, măsură, e normal să considerăm că ceea ce ar putea afecta un stat uh, uh membru sau uh, Uh, tot uh, spațiul uh, Schengen e de reținut. Decizia oricum va aparține Comisiei prin comitologie, însă e adevărat, și atunci e de reținut faptul că trebuie să avem în vedere doar situații excepționale unde există deficiență majoră de a controla granițele uh, externe. Dacă aceste situații nu se pot aborda uh, altfel, atunci uh, Comisia are dreptul să uh, decide asupra reintroducerii controlelor la frontiere, însă doar în cazuri excepționale, repet. Îmi aduc uh, aminte că în, la ultimul uh, schimb de opinii spuneam nu avem nevoie de asta, de ce ar trebui să schimbăm uh, situația pentru că ea a funcționat până acum, de ce trebuie să ne amestecăm în uh, aceste lucruri și apoi să stricăm totul până la urmă. Mai întâi, uh, primul răspuns ar fi, e bine, în ultimele 12 uh, luni s-au întâmplat anumite lucruri care ne-au arătat că atunci când statele membre au decis să reintroducă uh, controlele la frontieră, au creat anumite probleme. În același timp, haideți să fim foarte sinceri. Comisia Europeană trebuie văzută ca un arbitru în aceste situații, pentru că și aici mă refer la deficiențe majore, pentru că consider că Comisia este singura care ar trebui să decide asupra reintroducerii controlelor la frontieră. Statele membre niciodată nu se vor uh, supăra uh, unul pe celălalt Haideți să admitem acest uh, fapt. Avem nevoie de un uh, arbitru independent, obiectiv și în Uniunea Europeană acest arbitru nu poate fi altul decât Comisia Europeană. De aceea cred că este adecvat uh, ca Comisia în aceste situații să ia această decizie. Ce se întâmplă cu rolul Parlamentului European? Parlamentul European uh, a exprimat uh, de mai multe ori dorința sa de a fi mai informat, de a fi mai implicat în uh, tot ce are legătură cu spațiul Schengen. Din motive foarte practice, Parlamentul, după părerea mea, nu poate fi luat în discuție în procesul de luare de decizii, pentru că acestea sunt uh, chestiuni în care necesită o anumită expertiză și o anumită rapiditate în reacție. Propunerea comisiei e una pe care am păstrat-o eu și ea spune că la patru săptămâni după ce se renunță la controlul la frontieră, statele membre pot să uh, vină în Parlament și să prezinte un raport asupra motivelor pentru care introducerea acestor controle a fost necesară. Am mai adăugat ceva aici, anume obligația Comisiei de a veni anual pentru a dezbate cu Parlamentul uh, European toate situațiile în care reintroducerea controlelor la uh, frontiere a fost necesară și apoi uh, ar trebui să se discute și consecințele, să avem uh, o evaluare a uh, adecvării la principiul proporționalității în ceea ce privește măsurile care au fost luate vis-a-vis -vis de ceea ce trebuia împiedicat. Pe scurt, și mă opresc aici pentru a-mi asculta colegii și pentru a putea răspunde la întrebări la sfârșit, e bine, acestea sunt în mare logica și argumentele uh, din spatele acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Dăm acum cuvântul uh, Comisiei. Doamna Belinda Pike, din partea Comisiei, are cuvântul pentru a face comentarii. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor! Dați-mi voie să încep prin a uh, reaminti discuția anterioară pe care am avut-o cu privire la acest subiect. Comisia dorește ca pachetul uh, guvernanței Schengen să fie unul unitar. Domnul Keller este aici și mă bucur că și președinția daneză încearcă să se asigure că uh, munca la mecanismul de valoare Schengen și la uh, codul frontierelor Schengen e una comună. Salutăm raportul doamnei Weber și ne bucurăm că obiectivele dânsei subliniază propunerea Comisiei. Aceste obiective sunt următoarele. În primul rând, consolidarea guvernanței Schengen prin uh, oferirea uh, unui cadru coordonat pentru a răspunde la situații excepționale care pun în pericol funcționarea spațiului Schengen. Apoi, uh, să ne asigurăm că în situații excepționale controlul la frontiere ar putea fi introdus temporar, iar impactul asupra liberei circulații atunci ar trebui păstrat la minim minim și de la bun început aș dori să spun că saltăm faptul că uh, raportul subliniește faptul că migrația n-ar trebui uh, considerată în sine o amenințare la politica publică sau la securitate. Comisia este convinsă ferm de acest lucru și știu că acest lucru a fost deja exprimat de mulți eurodeputați la întâlnirea anterioară din cadrul acestei comisii. Haideți să ajungem la cele două tipuri de circunstanțe care uh, presupun ca pe uh, bază temporară să se poată reintroduce controlul frontiere. Uh, prima uh, situație, o situație uh, prevăzută sau neprevăzută precum evenimentele uh, sportive. Uh, Comisia presupune că statele membre însele ar trebui să continue să poată să decidă asupra introducerii temporare acestor controle uh, pentru uh, motive care țin de securitatea internă sau de politicile publice. Am dori ca acest mecanism să fie transferat spre un mecanism european, așa cum spune și doamna raportor, un mecanism axat pe un spațiu fără frontiere deciziile luate, uh, vor fi luate prin uh, codecizie și înțelegem sensibilitățile statelor uh, membre cu privire acest subiect, așa cum a spus și doamna raportor. Prin urmare, salutăm modul în care doamna raportor a ținut cont de aceste sensibilități în ceea ce privește conceptul de abordare coordonată. Includerea în uh, raport uh, a uh, verificărilor la nivel european ar asigura faptul că deciziile sunt luate în manieră proporționată și doar atunci când este necesar, ținându-se cont de îngrijorările Comisiei și de îngrijorările statelor membre. Așa cum spune și doamna raportor, statele membre afectate sunt cele care trebuie luate în considerare. Ele se gândesc la introducerea controalelor. Aceste verificări propuse în raport sunt similare cu cele care sunt discutate actualmente în în grupul de lucru din Consiliu uh, pe baza unui text de compromis al președinției uh, daneze. Cu toate acestea și cum am spus deja la întâlnirea de luna trecută, trebuie să exprimăm anumite îngrijorări vis-a-vis -vis de anumite sugestii care apar în raport, și anume că Comisia ar trebui să adopte orientări cu privire la reintroducerea din motive de politică publică uh, sau din motive de securitate internă a acestor controle. La punctul 12 aceasta apare ca obligație legală. Vreau să spun, doamne raportor, că poate, fi, uh, poate exista o nevoie pentru orientare în ceea ce privește um, punerea în aplicare a acquis Schengen și asta am exprimat și noi în uh, septembrie și de aceea noi uh, uh, evaluăm anumite orientări pentru organele de poliție care efectuează aceste controle, dar și pentru cei care se ocupă de verificarea documentelor de călătorie. Comisia însă are dubii cu privire la faptul că ar fi adecvat sau nu să emită aceste orientări. Pentru că s-ar putea să afectăm uh, prin aceste controle uh, libera circulație. A trebuit să se evalueze însă totul de la caz uh, la caz, pornând de la informații foarte sensibile în domeniu. Ar fi contraproductiv să evaluăm un cadru de, să elaborăm un cadru de evaluare. Însă reamintesc faptul că existența unei astfel de uh, amenințări uh, pentru politica publică sau pentru securitatea națională nu reprezintă un motiv suficient pentru a reintroduce controle la granițele interne. Și uh, de aceea noul articol 23a pe care l-am propus um, spune că trebuie să se mai facă un test suplimentar uh, care să vizeze proporționalitatea și necesitatea. Haideți să ajungem la cele al doilea set de circumstanțe care presupun că ar putea uh, să se ia în considerare uh, reintroducerea pe bază excepțională a controlului la frontiere. Aici vorbim despre deficiențe majore. Comisia salută faptul că proiectul de raport susține nevoia de a exista un mecanism în conformitate cu noul articol 26 propusă de către Comisie pentru ca, așa cum spuneam, în circunstanțe excepționale și ca uh, ultimă măsură uh, să se poată reinstaura controle interne în manieră temporară pentru a putea uh, rezolva o uh, problemă cu uh, funcționarea uh, controlelor la uh, frontierele uh, externe datorată uh, eșec uh, al vreunui stat membru de a respecta normele Schengen. Mă bucur că acest raport uh, ia în considerare faptul că această decizie ar putea fi uh, uh luată. Uh, în mod ideal prin comitologie. Și dați-mi voie să vă mai spun ceva în legătură cu o propunere din raport care vizează raportarea. Comisia împărtășește opinia exprimată în proiectul de raport că transparența și responsabilitatea publică în ceea ce privește guvernanța zonei Schengen ar putea fi îmbunătățită printr-un dialog sporit între Consiliu și Parlament pe uh, baza unor rapoarte specifice din partea statelor membre, dar și pe baza unor rapoarte regulate din partea Comisiei. După cum știți, în comunicarea noastră din septembrie anul trecut am anunțat că încercăm să elaborăm uh, anua, uh, de două ori pe an uh, un raport cu privire la funcționarea spațiului Schengen. Și la sfârșitul, acestui, la sfârșitul lunii mai acestui an veți primi un asemenea raport. Fiecare al doilea raport va presupune că va exista um, o raportare legată de uh, introducerea unor astfel de controle în anul anterior. Aș dori să mulțumesc uh, în numele Comisiei, doamnei raportor, pentru modul în care s-a uh, ocupat de chestiunile sensibile și vreau să spun că vom continua să îmbunătățim sistemul uh, guvernanței Schengen în cele al 27-lea an în funcționarea acestui spațiu. The Council, representative, yes. Președintele, da. Consiliu, doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc și președinția dorește să-i mulțumesc doamnei Weber pentru acest uh, proiect de raport care, credem, va oferi o bună bază pentru negocierile viitoare. Mai dorim să informăm și membrii acestei comisii permanente că uh, lucrările cu privire la această temă, cât și cele privitoare la mecanismul uh, Cheval, progresează foarte bine în grupul de lucru al Consiliului. Uh, și uh, sperăm să facem progrese substanțiale pe parcursul președinției daneze. E foarte important să ținem seama de toate aspectele legate de securitatea internă și ordinea publică, uh, iar controlele la frontieră reprezintă o temă fundamentală pentru statele membre. Statele membre, așa cum a subliniat și Consiliul European, consideră că libera circulație reprezintă una dintre realizările majore uh, Uh, ale Uniunii Europene și, prin urmare, trebuie să păstrăm acest uh, echilibru. În fine, dorim să mulțumim încă o dată raportoarei, cât și uh, eurodeputaților din Comisia LIBE pentru buna colaborare și uh, sperăm să lucrăm la fel de bine împreună și în continuare. Mulțumesc! Președintele, bun, și acum raportorii din umbră, începem cu domnul Coelio, dacă dorește, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu o să încep prin a-i mulțumi Renatei Weber pentru acest raport și prin a spune, prin a-i spune și ei și colegilor că uh, reiese foarte clar că Renate a făcut un efort uriaș încercând să găsească un compromis cu poziția uh, Consiliului, lucru care se uh, reflectă în foarte multe dintre propunerile sale și mă bucur foarte mult să constat că gândim la fel cu privire la acele linii uh, roșii uh, care delimitează poziția Parlamentului uh, European cu privire la guvernanța în spațiul Schengen. În primul rând, Eh, Renate subliniază această nevoie de a avea acest nou mecanism de, de evaluare pentru a asigura buna punere în aplicare a achiului Schengen, adică reintroducerea controlelor la frontieră trebuie să fie o consecință a procesului de evaluare și nu eh, o eh, nouă dispoziție care să facă libera circulație mai dificilă în Europa. În al doilea rând, uh, este foarte important nu numai să întărim securitatea, dar să întărim în același timp și drepturile cetățenilor, uh, și anume în această situație libera circulație, adică să uh, eliminăm orice fel de tentativă de a reintroduce aceste control la frontierele interne. Evenimentele recente din statele membre au explicat de ce uh, Eh, trebuie uneori să facem treaba asta. Eh, cetățenii noștri trebuie să fie siguri că noile măsuri care se iau, se iau pentru a preveni posibile viitoare eh, situații precum cea pe care, de care a vorbit raportoarea, sau, eu știu, unele soluții simpliste care încalcă principiul solidarității și care ar îngreuna existența spațiului Schengen ca atare. Și, în fine, în ultimul uh, rând, uh, și un alt lucru pe care vreau să-l subliniez, uh, este următorul. Cred că este foarte clar și Renata foarte bine a arătat care este legătura cu fluxurile migratorii. Acestea, ca atare, nu pot fi considerate o amenințare și o cauză directă a reintroducerii controlelor la frontieră. Dacă aceste linii roșii se respectă, cred că vom reuși să găsim o soluție bună. Există uh, o serie de aspecte unde putem uh, lucra, cu care putem fi de acord și uh, o să prezentăm amendamentele noastre de îndată ce vom avea acces la versiunile uh, lingvistice în limbile noastre. Domnule Enciu, vă rog. Aș vrea să remarc faptul că aici, în Parlamentul European, uh, aproape toate grupurile politice au aceeași opinie legat uh, de acest subiect Schengen. Uh, este evident faptul că ne aflăm acum într-un moment de impas în ceea ce privește acest mecanism datorită refuzului Consiliului de a negocia această propunere a Comisiei. Este o situație curioasă, mai ales ținând cont de faptul că tocmai statele membre și Consiliul European au cerut un astfel de mecanism comunitar și iar acum uh, dau senzația că sunt total străine uh, de acest lucru. Eu cred că în această situație, așa cum uh, a spus și colegul Carlos, există trei priorități. În primul rând, negocierile să fie deblocate în cadrul Consiliului și aici mă bazez pe capacitatea dovedită a președinției daneze de a convinge statele membre să aibă o atitudine mai constructivă. Uh, refuzul de a discuta nu face bine nimănui. Uh, în al doilea rând, eu nu cred că Parlamentul trebuie să fie imobilizat de refuzul Consiliului și așa cum toți colegii până acum au spus, putem deja defini o poziție preliminară cu privire la acest mecanism de salvgardare, care să constituie baza unor posibile negocieri cu statele membre. Un lucru trebuie să fie însă clar, că trebuie să plecăm de la premiza nenegociabilă, că libertatea de circulație a cetățenilor europeni trebuie să fie regulă, iar costul la aceste controle să se facă numai în cazuri excepționale. De asemenea, așa cum a punctat și Comisia și colegul Carlos și colega Weber, uh, fluxurile uh, migratorii nu trebuie să constituie un element de amenințare pentru Uh, siguranța publică. Aceste lucruri sunt, văd, uh, toată lumea este de acord cu ele. Un al doilea element de bază ține de faptul că noul mecanism ar trebui să fie unul comunitar și nu lăsat la mâna statelor membre pentru că s-a dovedit clar uh, ce se întâmplă în acest caz. Modalitatea concretă de realizare a acest lucru rămâne un subiect uh, însă de negociere, ținând cont de faptul că Consiliul se opune la această uh, propunere a Comisiei. De asemenea, știu eu, nu știu dacă comitologia este cea mai bună soluție și acesta este punctul meu de vedere. A trebuit găsită o metodă mai transparentă care să implice, să ne implice și pe noi, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, în luarea unei, unei decizii atât de importante pentru Uniunea Europeană. Nu ultimul rând, uh, un element fundamental este Parlament, ca Parlamentul să rămână în toate hotările legate de spațiul Schengen uh, asociat procesului de codecizie. Pentru că este foarte important ca cetățenii europeni să fie reprezentanți în, uh, reprezentați în uh, aceste negocieri. Așa cum am spus mai devreme, mă bazez pe faptul că președinția daneză va lua în considerare aceste sugestii în așa fel încât să putem uh, accelera adoptarea pachetului de guvernanță Schengen. Pentru că este foarte clar că și mecanismul de evaluare Uh, pentru uh, Schengen este foarte important uh, în realizarea acestei noi guvernanțe a spațiului Schengen. Încă o dată mulțumesc raportoarei noastre, doamna Weber, pentru faptul că a dat dovadă de capacitatea de a negocia cu capacitate extraordinară de a negocia și de a găsi căi de deblocare acestei, uh, acestei uh, decizii. Vă mulțumesc. Thank you now, Mrs. Danoka. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna Danoca, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-mi exprim uh, speranțele că negocierile la Consiliu vor conduce la o soluție adecvată și bazată pe o abordare europeană. Acest echilibru trebuie schimbat în uh, favoarea abordării europene, după părerea noastră. Din toate motivele care au fost deja explicate de către colegii mei, uh, suntem de acord, dar raportoarea, doamna Weber, trebuie să negocieze și noi vă susținem. Poziția noastră în aceste negocieri ar putea fi totuși mai strictă. Ați spus deja uh, că în cazul reintroducerii Uh, reintroducerii în Norvegia a acestor uh, controle, ce, ce s-a întâmplat și credem că um, propunerea de reintroduce a acestor controle și în intervalul apropo de, aceste, de această reintroducere, că intervalul de timp de 10 zile este poate destul de lung uh, și în special apoi prelungirea aceea de maximum uh, două luni. Trebuie să înțelegem mai bine, desigur, care e poziția Consiliului, ce se poate obține în discuțiile bilaterale, dar grupul nostru crede în continuare că aceste două termene sunt destul de, de mari. Noi am uh, propune, de exemplu, o perioadă mai scurtă de 5 zile. Uh, Suntem uh, foarte mulțumiți de faptul că raportoarea consideră că aceste fluxuri migratorii nu pot să fie considerate ca o amenințare la adresa ordinii publice și a securității naționale. Mai credem că acest concept de amenințare serioasă la adresa ordinii publice sau a securității naționale trebuie uh, definit foarte strict în legislație și această definiție și raportoarea este de acord, asta și poziția noastră și colegii sunt de acord, cum că această definiție nu trebuie să facă trimitere la fluxurile migratorii ca atare. Prin urmare, Uh, mai credem că și problemele referitoare la uh, problemele de returnare nu pot nici ele să reprezinte o cauză care să conducă la, introducerea, la reintroducerea controlelor la frontierele interne. Poziția noastră uh, este aceasta așadar, sigur că probabil discuțiile ulterioare vor fi destul de dificile, dar așa cum arăta și președinția daneză, ne vom strădui cu toții să ajungem la un bun compromis. Mulțumesc! Președintele, doamna McIntyre, acum. Mulțumesc, în general, grupul nostru este de partea statelor membre. Înțelegem temerile statelor membre și nevoia pe care o au ele de a-și uh, asigura uh, securitatea națională. Uh, dar apreciez foarte mult efortul și rezultatul doamnei Weber pe această temă. Cred că a făcut să progreseze raportul în direcția cea bună. Am o întrebare. Uh, categorică pentru mine e un avantaj faptul că raportul este în limba mea maternă. Știu că raportul nu este încă disponibil în celelalte limbi. Am observat însă că în propunerea comisiei se folosește teza common union response, deci eh, reacție coordonată, reacție eh, comună a Uniunii, ceea ce îmi sugerează mie că e vorba de o reacție coordonată și eh, mă întreb exact ce încearcă doamna Weber să facă, să obțină. Mai am o întrebare și pentru președinție. Pentru că știm care este reacția statelor uh, membre, vreau să vă întreb cât credeți că uh, cât este de, de, de posibil și de realist să ne așteptăm la un acord pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, președintele. Doamna Ernst, vă rog, shadow, uh, raportor din umbră. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamne Weber, raportorul nostru, Aici avem de-a face cu un dosar extrem de important, pentru că vorbim despre reintroducerea controlelor la frontieră și despre restricționarea libertății de circulație a persoanelor. Și pot să vă spun că noi, ca grup, nu suntem convinși că avem nevoie de un mecanism complet nou pentru acest lucru. Noi ne vom continua eforturile și vom încerca să avem un punct de vedere mai vizibil și credem că acest cadru pentru reintroducerea controlelor la frontieră ar trebui să fie unul foarte restrictiv. Totuși, cred că doamna Weber, în raportul domniei sale, a ridicat niște elemente extrem de importante și pe care pe noi ne mulțumesc și merg în direcția cea bună. Apoi, avem această problemă a metodei comunitare. Uh, Bineînțeles, trebuie să fie folosită atunci când vorbim despre ceva atât de important cum este reintroducerea controlelor la frontieră în anumite împrejurări. Trebuie să evităm orice fel de decizii arbitrare, trebuie să ne asigurăm că există siguranță pentru cetățeni, dar în același timp aceștia au libertate de mișcare. Aceste două aspecte trebuie să fie garantate, deci metoda comunitară ar avea un rol cheie aici. Suntem puțin sceptici pe marginea anumitor elemente, pentru că ni se pare că statele membre au o libertate de mișcare destul de mare și pot să ia decizii complet arbitrare. Și aș putea să vă dau câteva exemple care ar demonstra tocmai acest lucru. Dar ceea ce este important pentru noi, un subiect care a fost ridicat de mai multe ori și care este important pentru grupul nostru, este faptul că migrația ar nu ar trebui să fie un criteriu pentru reintroducerea controlelor la frontieră. Cred că acesta este un principiu extrem de important, pe care noi îl vom respecta și pe care sperăm să-l vedem recunoscut și de Consiliu. Migrația, repet, nu ar trebui să fie un motiv universal pentru reintroducerea controlelor la frontieră. Nu vrem să vedem așa ceva. Ceea ce vrem să vedem este o regulă clară care să fie apoi validată și validă și dacă aceste controle la frontieră vor fi reintroduse, vrem să existe reguli clare, vrem ca Parlamentul să fie implicat. În ceea ce privește regula de 10 zile, colega din grupul verzilor a menționat deja acest lucru și nouă ni se pare că e o perioadă foarte lungă. Trei zile ar fi arhisuficient. Și ar mai fi încă un subiect înainte să închei. Și anume, frontiera externă. Ce fel de control, despre ce fel de controle la frontieră vorbim aici? Care ar fi verificările care ar fi făcute? Cred că ar fi important să, fim, să, să fie foarte clar despre ce discutăm aici. Trebuie să ne asigurăm că nu vorbim pur și simplu despre fluxurile migratorii. Cred că există foarte multe idei bune din partea Parlamentului European. Cred că, de asemenea, există niște elemente bune în acest raport, dar în momentul de față nu sunt uh, pe deplin mulțumită și vom depune uh, amendamente în numele grupului meu. Domnul Diaz Mena. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au făcut... Am câteva observații legate de acest raport. Primul lucru pe care doresc să-l spun este că atunci când analizăm abilitatea de a lucra și, de fapt, când analizăm activitatea doamnei Weber, vedem că domnia sa a luat în calcul foarte multe elemente, dar ceea ce vrem să vedem este păstrarea liberei circulației. Pentru că dacă avem o liberă circulație pentru capital, servicii, bunuri și așa mai departe, trebuie să o avem și pentru persoane. Deci acesta ar fi cel mai important element. Libera circulație. Al doilea aspect. Dacă reglementăm absolut toate aspectele, dacă prevedem toate aspectele, atunci de ce mai facem modificări? Cred că intenția noastră de a reglementa sau de a modifica provine din faptul că anumite state membre și-au depășit aceste atribuții și aceste linii roșii. Și aceste state membre sunt specificate foarte clar și din partea lor am obținut o reacție care a dus la reacția Parlamentului din acest moment. Deci, ideea este că trebuie să prevedem toate aceste situații și să justificăm reacția Parlamentului și reacția societății. La ce mă refer aici? Mă refer la atacurile din 11 martie, și la atacurile ceva mai recente din Norvegia. Pentru că aici am văzut o suspendare temporară a libertății de circulație și nimeni n-a spus nimic, pentru că această restricționare a fost perfect justificată. Deci s-ar putea să existe un motiv care să justifice închiderea frontierelor sau, crește, sau mai degrabă uh, creșterea controlelor la frontieră pentru o perioadă scurtă de timp. Și există de asemenea și alte exemple. Țara mea a fost victima unui flux major de imigranți în 2006, dar noi în momentul respectiv nu am reinstituit controlele la frontieră, numai din acest motiv. Din punctul meu de vedere, acest raport nu ar fi necesar, pentru că încearcă să reglementeze ceea ce s-a reglementat deja. Întrebarea este ce facem atunci când anumite state membre nu respectă regulile deja existente. Și, evident, aceste aspecte trebuie tratate și în acest raport, dar cu sau fără regulament, statele membre care au încălcat legile deja existente vor face și în continuare același lucru, pentru că nu putem să prevedem ceva legat de achiul Schengen care să reglementeze și situațiile excepționale sau extraordinare. Spre exemplu, la un eveniment sportiv putem avea reglementări, putem avea informare către Parlament sau către statele membre, care pot fi prevăzute. Consecințele în acest caz ar fi unilaterale din partea unui stat membru pentru a crea o anchetă sau pentru a putea conduce o anchetă. Și, bineînțeles, uh, în acest caz, trebuie să existe un sistem. Și sistemul deja există și aceste activități se realizează deja atunci când este nevoie. Deci, cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, domnule președinte, o să analizez mult mai atent raportul când voi avea și traducerea, dar să nu uităm ceea ce a spus Parlamentul. Dacă acest subiect a fost deja reglementat, atunci de ce trebuie să-l reglementăm încă o dată? Nu trebuie să avem un nou achi, ci să respectăm ceea ce există deja. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și ceea ce voi încerca să fac este... Sunt, sunt de acord uh, pe deplin cu ceea ce a spus domnul Diaz de Mera. Nu știu dacă din cauza că suntem amândoi spanioli și am văzut uh, fluxurile migratorii uriașe din țara noastră, ci pentru că ne întrebăm de ce ar trebui să obligăm alte state membre să-și crească uh, controlele la frontieră. Poate din cauza experienței spaniole, nu știu, dar toată lumea este de acord că subiectul nu, po- nu poate fi reprezentat de fluxurile migratorii și știm cu toții că acest regulament este o reacție rapidă la ceea ce s-a întâmplat în Lampedusa. Și nu putem ignora acest lucru. Doamna comisar Malmström a prezentat acest regulament ca fiind o reacție la ceea ce s-a întâmplat în Lampedusa, deci ca o reacție la fluxurile migratorii. Cu alte cuvinte, vorbim despre un regulament care nu, din punctul nostru de vedere, nu este doar o reacție la acest flux migratoriu uh, care a apărut la Lampedusa. Ceea ce încerc eu să-mi dau seama este ce vrea, de fapt, care este scopul acestui regulament, pentru că mie nu mi se pare justificat. Vorbim despre condiții, vorbim despre achiul Schengen, vorbim despre situațiile excepționale, care situații excepționale au propriile idiosincrazii, deci, spre exemplu, în 2001 s-au reinstituit uh, controlele temporare din uh, anumite motive, deci trebuie să existe o justificare. Acest regulament nu este o reacție față de fluxul migratoriu și nici nu face trimitere la vreo modificare a vreunei directive existente. Ceea ce am văzut foarte, foarte clar, așa cum a spus și domnul Diaz, este că două state membre pur și simplu nu au respectat tratatele Uniunii și nu au respectat directivele și nu au respectat achiul Schengen. Deci Comisia Europeană, în loc să atragă atenția acestor două state membre asupra faptului că nu au respectat legislația în vigoare, deci decât să facă acest lucru, au venit cu această propunere de regulament. Personal, eu cred că trebuie să avem mare grijă cu acest regulament, pentru că dacă este doar o reacție la ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa, atunci nu putem modifica un regulament din 2001 numai din acest uh, motiv. Și același lucru se aplică și la raportul Papa Nicolau, pentru că atunci când vorbim despre achiul Schengen, există uh, situații excepționale care sunt deja prevăzute în achi. Nu sunt în favoarea uh, uh, amendamentelor aduse de doamna Macovei, ce ar constitui, de fapt, o amenințare la adresa ordinii publicii. Pentru că noi acum vorbim despre o amenințare la adresa siguranței interne. Nu toate evenimentele sportive reprezintă o asemenea uh, amenințare și nu, se, nu putem prevedea că ele vor fi o amenințare. În ceea ce privește atacul din Norvegia, într-adevăr, este un subiect interesat, pentru că ce s-a întâmplat acolo a fost într-adevăr o amenințare. Terorismul este o amenințare, dar atunci când apare o amenințare teroristă, acest regulament practic nu acoperă și acest regulament este complet inutil. Am vorbit despre 30 de zile, de ce nu 45, de ce nu 70 de zile, pentru că vorbim despre situații excepționale și acest regulament nu acoperă aceste situații excepționale. Încă o dată, aș dori să spun că acest lucru nu consolidează achiul Schengen, ci acest text vizează exclusiv situațiile excepționale. Înțeleg că doamna Weber a lucrat din greu la acest raport, dar Comisia nu este un arbitru, ci este un garant al tratatelor și Comisia poate să ofere niște linii directoare. Și aceste linii directoare trebuie să fie respectate, pur și simplu. Nu putem avea un cadru în afara cadrului deja existent. Deci trebuie să găsim o reacție la ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa. Dacă vrem să avem o reacție față de fluxurile migratorii și față de ce s-a întâmplat la Lampedusa, bun, atunci să o facem, dar altfel, așa cum a spus și domnul Coelho, să vedem dacă nu cumva există deja ceva în achiul Schengen. Trebuie să întărim controlele la frontieră, trebuie să consolidăm sistemele de azil atunci când avem o situație excepțională. Și această situație excepțională poate să reapară oricând în ceea ce privește fluxurile migratorii. Un eveniment sportiv, dacă punem un regulament, facem un regulament exclusiv pentru asta, mie mi se pare că nu are niciun sens. Nu știu care sunt motivele Consiliului. Dar ar putea să fie motive legate de faptul că două state membre pur și simplu nu au respectat achiul Schengen și legile existente. Și în această situație în care nu putem rezolva problema cu un regulament de asemenea natură, nu înțeleg ce facem. Pentru că noi suntem o instituție serioasă și acest text nu servește scopul pe care îl vrem noi și toată bunăvoința doamnei Weber, am tot respectul pentru asta, dar sincer, nu cred că vorbim aici despre consolidarea guvernanței Schengen și acest regulament va fi practic inutil. Și atunci de ce ne pierdem vremea cu acest regulament? Pentru că Comisia nu a reacționat așa cum ar fi trebuit la momentul respectiv. Mulțumesc! Merci, monsieur. Doamna Matie, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș merge în uh, direcția celor doi uh, antevorbitori. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Weber pentru toată munca depusă, pentru compromisul de la care a ajuns pe un subiect atât de uh, delicat. Însă merg în sensul intervențiilor oratorilor, celor doi oratori precedenți, uh, spunând că în 2006 statele membre au uh, notificat doar 26 de decizii de a uh, reintroduce controle la uh, frontiere, întotdeauna din motive care sunt onorabile, Portugalia pentru săptămâna NATO, pentru reuniunea forumului la Viena a făcut Austria, Norvegia pentru subiectele cunoscute și așa mai uh, departe. Nu o să le număr pe toate aici. Și apoi există și Franța, despre care am discutat uh, astăzi uh, deja, în primăvara anului trecut, pentru problema primăverii arabe. Nu aș dori să reiau ceea ce au spus cei doi colegi înaintea mea. Uh, pentru că deja s-au exprimat uh, foarte bine, nu vreau să le reiau propunerile, însă uh, aș dori să consolidez această tendință astăzi, spunând că dacă Comisia Europeană ar fi condamnat Italia pentru uh, permisele oarecum dubioase pe care le-a oferit imigranților și dacă ar fi condamnat Franța pentru controlele la frontiere pe care le-a reintrodus la momentul respectiv, atunci astăzi cred că nu ne-am afla în această situație cu regulamentul redactat și cu toată munca care a fost depusă. Sincer, cred că propunerea pe care o avem astăzi pe masă nu va aduce nimic uh, în plus și cred că subiectul ar putea fi închis chiar astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pirke. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem un uh, consens vast uh, conform căruia mecanismul Schengen este un element pozitiv în a asigura libertatea de mișcare și uh, securitatea. Acest mecanism trebuie să supraviețuiască. statele membre ar trebui să aibă posibilitatea ca atunci când le este amenințată securitatea să poată lua măsuri, însă doar în asemenea circunstanțe ar trebui să poată acționa. Ar trebui făcut ceva pentru a încerca să se evite închiderea frontierelor sau reintroducerea controlelor la frontiere, mai degrabă. Și asta pentru că trebuie să facem tot posibil pentru a ne asigura că mecanismul Schengen atât de valoros uh, rămâne în vigoare. Ar fi păcat dacă am uh, pierde acest uh, mecanism. Dacă ne gândim puțin la exemplele recente, putem vedea că nu totul a funcționat așa cum ne-am putea imagina în situații ideale. Prin urmare, cred că trebuie să ne gândim cu atenție la acest subiect. Cred că doamna Weber ne-a oferit o bază foarte bună pentru discuțiile cu Consiliul. Într-adevăr, trebuie să tragem atenția Consiliului asupra acestui subiect. Atunci când există un pericol uh, autentic, atunci când statele membre consideră că sunt amenințate, ar trebui să poată să ia măsuri uh, rapide. Acesta este principiul de bază, însă evident va mai trebui să discutăm uh, despre detalii. E foarte important uh, să găsim uh, un mecanism prin care să ne putem asigura că atunci când există lipsuri majore sau atunci când există o problemă majoră, se poate găsi o posibilitate de a ne asigura că orice problemă de securitate este rezolvată imediat. Nu cred că avem neapărat abordarea Consiliului uh, spunând că nu trebuie să discutăm deloc această problemă pentru că totul funcționează bine, însă în aceeași măsură n-am uh, dorit ca Comisia să ia toată problema în propriile uh, mâini și să îndepărteze anumite drepturi de statele membre, drepturi care le revin pe drept. Îmi place ce propune doamna Weber, pentru că propune un mecanism foarte ordonat astfel încât uh, fără o dezbatere publică să nu poată exista o reintroducere a controlului la frontiere. Mulțumesc. Mulțumim. Ultimul comentariu acum, înainte să dăm din nou cuvântul doamnei uh, Weber. Domnule uh, Șisca, aveți cuvântul. Domnule Gilstra, comentați? Da, aș dori să comentez. Mulțumesc. Am un sentiment bizar urmând această uh, dezbatere, pentru că Parlamentul European și Comisia uh, Uh, practic uh, se opun acum statelor uh, membre. Acest lucru nu ar trebui să fie necesar într-o Uniune Europeană ca să funcționeze așa cum trebuie. Până la urmă, cetățenii ar trebui să fie luați în considerare și aceștia așteaptă ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să poată asigura uh, securitatea. Toate influențele care sunt oferite aici, toate uh, elementele care țin de uh, Bruxelles, care analizează perioada de timp uh, pentru care ar putea fi suspendată libera uh, circulație, e perceput, uh, sunt percepute ca o limitare a statelor uh, membre. Până la urmă se simte că se atentează la libertatea cetățenilor. Eu am o observație care se leagă de apărarea transferului competențelor uh, către uh, Bruxelles, mai ales în ceea ce privește migrația, să spunem. Aici avem niște opinii diferite. Știți că evenimentele uh, sportive nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică. Sunt meciuri, însă, care ar putea presupune anumite probleme. Anumite situații, oricum, mie mi se par uh, surprin, surprinzătoare și poate ar putea fi uitate cu totul. Bruxelles spune când și pentru ce perioadă un stat membru ar putea uh, uh hotărâ să își protejeze uh, cetățenii. Bine, uh, practic, uh, Comisia în această privință uh, își asumă prea multe uh, roluri. Uh, pentru că uh, spațiul Schengen este format din state care nu aparțin uh, Uniunii uh, Europene și cred că ar trebui să privim și din această perspectivă această problemă. Domnul Busutil are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că există un acord între uh, grupurile politice conform căruia ar trebui uh, să se păstreze spațiul Schengen și că uh, libera circulație n-ar trebui oprită decât în condiții extraordinare. Acest lucru a reieșit din discuția de astăzi și cu toții considerăm că fluxurile migratorii n-ar putea să reprezinte o condiție pentru a închide aceste frontiere sau pentru a reinstaura controlul controlele. În uh, Consiliu există o opinie similară uh, cu privire la acest subiect. Oare însă care este uh, exact poziția statelor membre? Acest lucru este unul pe care ar trebui să ne-l lămurească Consiliul. Vă mulțumesc! Ascultând această discuție, cred că în cazul în care președinția comis, uh, uh, Consiliului ar dori să uh, comenteze acest subiect, ar trebui să o facă, dar foarte pe scurt, în legătură cu obiecțiile care au fost ridicate de mai mulți eurodeputați din sală, obiecții legate de justificarea inițiativei care a fost luate, temeiul din spatele acesteia Uh, argumentele care le susțin uh, cazul. Foarte pe scurt, înainte de a da cuvântul uh, în final doamnei Weber, dar se pare că comisia va fi prima care va interveni. Da, mulțumesc că voi interveni eu și apoi probabil Consiliul. Cred că anumiți uh, eurodeputați au avut uh, o impresie greșită legată de motivele pentru care uh, Comisia a înaintat acest pachet, dacă am făcut-o doar pentru a face față unor potențiale încălcări Uh, și atunci, clar, nu aceasta ar fi abordarea uh, potrivită. Prin urmare, solicit respectivilor eurodeputați să analizeze din nou uh, comunicarea care însoțește acest pachet și oricum sunt gata să discut în bilateral pentru a explica motivele din spatele acestei propuneri. Însă cred că reacția este una disproporționată vis-a-vis -vis de una sau două situații, incidente, care um, n-au presupus reintroducerea unor controle la uh, frontierele interne. Au existat uh, probleme, într-adevăr, cu cele două state, însă uh, nu era vorba de reintroducerea controlelor la granițele interne. Uh, acum, Consiliul, un comentariu succint, vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund la întrebarea doamnei McIntyre, spunând că încă ne gândim dacă e realist sau nu să ajungem la un compromis în legătură cu acest uh, dosar. Proiectul de raport încă ne mai întrebăm dacă este un pas în direcția cea bună, dar oricum acesta uh, oferă temeiuri uh, bune pentru uh, discuția pe care o vom purta. Uh, domnului Busutil, ar dori să-i spun că noi să susținere în Consiliu pentru ca uh, imigrația în sine să reprezinte un motiv pentru reintroducerea controlelor. Și acum, uh, din nou, cuvântul la dumneavoastră, domnul Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, succintă. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție. Mai întâi dați-mi voie, înainte să spun uh, uh, orice altceva, să mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat în ultimele luni înainte de elaborarea acestui raport. Vorbesc despre un număr de ședințe pe care le-am avut cu Comisia la diverse niveluri, Uh, cu președinția daneză de mai multe ori, uh, cu alte state membre și, evident, uh, cu colegii mei care sunt raportori din umbră din partea grupurilor politice. Aș dori să mulțumesc așadar tuturor pentru munca lor de până acum și sunt sigură că vom continua să cooperăm în aceeași manieră și în viitor. au existat uh, aici două opinii majore care au fost exprimate. Una e cea care spune că dorim să mergem dincolo de ceea ce avem în acest moment și că uh, dorim să acționăm în manieră coordonată atunci când vine vorba despre reinstaurarea controlelor la frontiere. Cealaltă opinie spune că nu avem uh, nevoie de uh, acest amendament uh, la regulamentul actual pentru că Uh, e suficient ceea ce avem uh, deja și uh, pentru că um, vorbim despre un răspuns la o situație limitată și anume cea a Lampeduzei. Dați-mi voie să răspund mai întâi la această a doua opinie. Probabil e corect în uh, proporție de 25%, să spunem că a fost un răspuns uh, la situația din Lampedusa, însă nu vorbim doar despre Lampedusa. Atunci când am început să prezint acest raport, m-am referit la uh, mai multe situații care au apărut în ultimul an. Um, Danemarca a reintrodus controle la frontieră, însă asta n-a avut nimic de a face cu Lampedusa. A existat o inițiativă a guvernului din acea perioadă de a reintroduce aceste controle doar pentru a lupta cu infracțiunile infracționalitatea transfrontalieră și cu toții suntem uh, de acord că acela nu a fost un răspuns uh, corect. Acest raport uh, încearcă să facă următoarele, să prevină în asemenea situații pe viitor prin implicarea Comisiei în procesul de luare de decizii, asta pe lângă statul membru vizat, atunci când există o dorință a respectivului stat membru de a reintroduce un astfel de control. Cât privește anumite subiecte specifice, ei bine, nu voi petrece prea mult timp asupra lor pentru că vom avea timp să facem asta în reuniunile noastre. Înțeleg poziția domnului Enciu în ceea ce privește lipsa comitologiei. Cred că va trebui să mai discutăm acest uh, subiect uh, uh, și atunci când vine vorba despre aceste situații excepționale, eu totuși consider că decizia ar trebui să revină comisiei. Ar trebui însă să vedem uh, cum am putea face ca procesul de luare de decizii să fie mai transparent, însă oricum decizia ar trebui să revină comisiei. În ceea ce privește situațiile care nu pot fi prevăzute, urgențele, uh, să zicem atacuri teroriste sau uh, chestiuni similare, Înțeleg că unii spun că 10 zile este o perioadă prea lungă, Uh, nu neapărat, aș spune eu, pentru că în aceste zile, împreună cu anumite ONG-uri românești din uh, Spania, uh, comemorăm acel atac terorist tragic care a avut loc în Spania și nu sunt sigură că în acele momente, în câteva ore, lucrurile ar fi putut fi abordate. Prin mare cred că statul are nevoie de o marjă de manevră. Vorbim uh, de o perioadă de până la 10 zile. Nu e obligatoriu ca totul să înceapă uh, de la 10 zile încolo. Uh, dar totul trebuie lăsat la latitudinea statelor membre. Poate 3 zile nu ar fi suficiente, spun eu. Acum un răspuns exact pentru doamna McIntyre. În propunerea comisiei, răspunsul comun uh, al uh, Uniunii însemna, uh, de fapt, faptul că Comisia putea lua decizia de reintroducere a controlelor la frontiere. Și asta este un lucru care întâmpină o poziție foarte puternică în Consiliu. Reacția coordonată înseamnă că statele membre, sigur, au în continuare competența de a lua decizie, dar uh, o vor face printr-o procedură în care este reprezentată și Comisia, cât și uh, statul uh, membru direct afectat de reintroducerea controlelor la frontiere. Comisiei vreau să-i spun câteva cuvinte în legătură cu liniile directoare. În, prim, uh, în primul rând, această idee a liniilor directoare Eh, nu mi-a venit eh, în cap așa peste noapte. Ea este în comunicare, de acolo am luat-o. Cu toate astea, înțeleg că nu doriți să mergeți atât de departe încât să evaluați care sunt, eh, ce consideră statele membre că este o amenințare. Dar dacă vorbim despre binele comun al Uniunii Europene, poate și al achiului Schengen, atunci trebuie să recunoaștem și faptul că ceea ce reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității naționale ale statelor membre afectează de asemenea întreg spațiul Schengen. Cred așadar că și Comisia poate să facă un efort și să producă niște linii directoare în această privință din această cauză, în propunerea dumneavoastră, vorbiți despre o amenințare la nivelul Uniunii. Deci, în această situație, cineva trebuie să fie în măsură să producă niște criterii pentru a se înțelege clar ce înseamnă aceste amenințări. Mă opresc însă acum aici, dar nu înainte de a mulțumi echipei mele, asistențe, asistente mele și uh, colegilor care, cu care am uh, lucrat foarte mult. Mulțumesc. Uh, președintele, Iată, am avut o discuție foarte fructuoasă, controversată, o discuție care continuă, de fapt, de-abia a început. Uh, dar, după ce am ascultat uh, opiniile eurodeputaților, vreau să vă mai spun că termenul de depunere al amendamentelor este pe 9 martie la prânz. Și ele vor fi discutate la uh, următoarea întâlnire a Comisiei Libe la mijlocul lui martie. Și acum uh, trecem la următorul punct, o întârziere de 5 minute, sper să recuperăm. Și este vorba de discuția pe care trebuie să o purtăm în legătură cu uh, raportul uh, colegii Holmarg în legătură cu uh, atacurile împotriva sistemelor informatice și abrogarea deciziei cadru 2005 bar 222. Doamna uh, Holmeier o să prezinte raportul uh, la ora actuală nu avem uh, un vot, ci doar un schimb de opinii, așa că, doamnă uh, Holmeier, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna uh, trecută, împreună cu raportorii din umbră, am decis, din cauza că aveam multe întâlniri, deci am decis că este mai bine să amânăm votul pentru că trebuie să mai lucrăm la propunerea de uh, compromis. Din această cauză a trebuit să amânăm votul. Doresc să mulțumesc și Consiliului pentru înțelegerea de care a dat dovadă. Și pot să spun direct reprezentantului Consiliului că uh, vom avea nevoie de puțin timp înainte de a ajunge la o bună concluzie în ceea ce ne privește uh, și a merge mai departe la negocieri cu Consiliul. De aceea doresc să mulțumesc tuturor echipei mele, uh, în special pentru eforturile pe care le-au făcut. Vorbim aici despre dreptul penal adică uh, instrumentul care reprezintă, să spun, pasul final în uh, întreaga agenda. Dorim ca directiva privind uh, prevenirea să fie discutată înainte de a vorbi despre dreptul penal. Dar, de fapt, acele chestiuni sunt mai complicate decât materia penală. Deci încercăm să avem această abordare uh, Uh, și sper să reușim, pentru că devenirea, prevenirea atacurilor uh, împotriva sistemelor informatice reprezintă exact domeniul pe care trebuie să ne concentrăm și trebuie uh, să fim siguri că el va fi inclus în directiva privind materia penală. Trebuie ca acest domeniu să fie analizat și din această perspectivă. Categoric uh, vom reuși să ajungem în curând la o soluție comună. Uh, există însă o serie de probleme care mai trebuie rezolvate și o să le menționez. Avem o propunere din partea domnului Albrecht și doamna și doamnei Vergia că, în esență, dacă Uh, atacatorii informează instituția cu pricina uh, despre slăbiciunile sistemului acesteia, atunci asta poate fi uh, considerat circumstanțe atenuante. Dacă e vorba de convorbirile telefonice, de, de exemplu, Există vreo diferență? Deci dacă există sau nu există vreo avertizare dinainte, din punctul meu de vedere, nu există nicio diferență. Cred că această idee a circumstanțelor atenuante este interesantă pentru că, într-adevăr, pot exista situații în care apar și există astfel de circumstanțe atenuante valabile. Prin urmare, trebuie să avem ambele perspective, și circumstanțele atenuante și uh, circumstanțele agravante. Cred că primele sunt deja menționate în uh, uh directiva cadru, deci nu este ceva nou. Vreau să mulțumesc domnului în ceea ce privește ENISA și Europol. Uh, Eh, avem eh, aceste două organisme europene competente care trebuie să fie eh, capabile să lucreze în rețea și să acționeze mult mai bine, mai precis și mai rapid. Deci trebuie să fie conectate ca să poată uh, interveni. Și mai există o lipsă de precizie de care dorim să discutăm. Co colegii mm, au uh, cerut ca directiva să se aplice și uh, Eh, guvernelor, pentru că aceste atacuri cibernetice pot fi eh, finanțate de, de state. Eh, eu m-aș bucura să putem face acest lucru, dar asta ține de dreptul internațional și nu de procedura în materie penală ca atare. Deci avem niște excepții doar în caz de genocid și uh, Uh, acte de război în care acest lucru se poate aplica în dreptul internațional. Nu o să intru în mai multe detalii, uh, dar vreau să vă spun că pentru a putea resta uh, pe cineva în mod legal și pentru a-l aduce în fața justiției, nu trebuie ca un judecător să fie neapărat judecătorul într-o cauză penală. În discuție apare această tendință de multe ori uh, de a ne manifesta, dar eu am încercat să explic întotdeauna aspectele juridice. Urmărirea în diversele state este o problemă care se pune și pe care trebuie să o abordăm. Dacă, de exemplu, un controlor al datelor naționale vrea să creeze uh, Uh, un anume sistem cu o anumită uh, cheltuială, uh, deci un aparat, să spunem, național care să includă toate instituțiile, categoric asta va costa ceva. Dar în acest domeniu cred că Ministerul Finanțelor va spune nu, pentru că de obicei nu există bani suficienți. În acel moment Eh, controlorul cu pricina nu poate fi eh, adus eh, în fața instanței și în acest context va trebui să încercăm să rezolvăm această dificultate. Cred că ar fi preferabil să se respecte niște standarde minime în statele membre și acest lucru trebuie să figureze în text. Eh, cred că mm, sugestia colegului Albrecht reprezintă o bună soluție de eh, compromis, eh, având în vedere și ceea ce reprezentăm noi aici. Așadar, norma sau sancțiunea minimă, maximă, ce înseamnă ea? Înseamnă că toate statele membre ar trebui să decidă că uh, în uh, situații grave să existe o sancțiune, uh, să spunem, uh, minimă pe care o aplică statele membre. Dacă statele membre doresc să sporea, să mărească această sancțiune, au toată libertatea, dar cred că trebuie să existe acest nivel minim. Cred că aici există o neînțelegere, la fel ca și în ceea ce privește intenția Uh, criminale. Nu? Deci dacă cineva intre, pătrunde în uh, sistemul informatic bancar, uh, atunci singura imixtiune în sistemul cu pricina reprezintă deja o infracțiune de ordin penal. Nu este nevoie să existe și furtul băncii ca atare. Deci, cineva pătrunde în uh, sistemul uh, unei instituții fără niciun fel de autorizație. Ori și aici cred că există o neînțelegere care implică că trebuie să existe o intenție criminală ca atare. Ar fi suficient uh, ca persoana cu pricina să arunce o privire în contul vecinului ca să vadă dacă respectivul își plătește datoriile, chiria sau mai știu eu ce. Deci, dacă vorbim de protecția datelor, eh, cred că trebuie să ne punem de acord pe anumite lucruri. Accesul, deci imixtiunea, pătrunderea într-un eh, sistem eh, este deja suficient ca să justifice intenția criminală. Pentru că dacă ne apucăm să autorizăm pe toată lumea să pătrundă în sistemele informatice și să aibă acces la datele altora, situația ar deveni inacceptabilă. Deci, in, după părerea mea, această intenție criminală este suficientă ca atare. Mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor, mulțumesc echipei, secretariatului pentru întreaga asistentă și sper să progresăm pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Holmeier, și acum uh, domnul Jansky. Yes, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus deja doamna Holmeier, am avut un dialog foarte constructiv pe marginea amendamentelor. Am discutat foarte multe dintre subiectele menționate deja de doamna Holmeier și vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Suntem uh, Sprijinim pe deplin uh, abordarea și în principiu am ridicat mai multe puncte legate de imunitatea statului, amendamentul 74, răspunderea sectorului privat. Știm că este un subiect important, dar trebuie să ne gândim cu mare atenție ca să nu îngustăm foarte mult sensul și să impunem răspundere penală uh, vânzătorilor sau producătorilor de soft nu este neapărat uh, cea mai bună soluție. Deci trebuie să analizăm întregul lanț al uh, securității cibernetice. Vă mulțumesc că ați clarificat și problema penalităților, pentru că există o confuzie în multe amendamente legate de modul în care sunt exprimate aceste sancțiuni Un lucru pe care am dorit să-l subliniem aici este că ne se apare un pas înapoi atunci când uh, avem amendamente care solicită eliminarea pedepselor în cadrul circumstanțelor agravante. Pentru că aceste circumstanțe agravante sunt conținute deja în, decizia, în directiva cadrului din 2005 și eliminarea lor ar fi un pas înapoi. Apoi, unul din argumentele pentru creșterea uh, pedepselor este realitatea că în momentul de față pedepsele sunt foarte mici. Pe când uh, pagubele provocate de atacurile cibernetice sunt din ce în ce mai mari și trebuie să luăm măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ianschi, în numele Consiliului, reprezentantul uh, uh, președinției daneze. În numele președinției și al Consiliului, Aș dori să îmi exprim recunoștința față de doamna raportor pentru cooperarea de care a dat dovadă și doresc să repet disponibilitatea noastră de a ne angaja activ în negocierile în ceea ce privește proiectul de directivă cu Parlamentul. Scopul nostru este acela de a rezolva partea de substanță a dosarului în timpul președinției noastre Uh, amânarea votului care ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Bineînțeles, uh, ne mai restrânge un pic calendarul, dar uh, având în vedere cooperarea de care am avut parte până acum, suntem încrezători că ne vom putea atinge scopurile. Proiectele de amendamente aduse de eurodeputației din această comisie nu au fost încă evaluate de grupul de lucru al Consiliului, dar în acest moment există câteva subiecte care ar putea fi discutate. Unul dintre ele a fost uh, deja menționat de doamna Holmeier și de comisie, și anume amendamentele legate de imunitatea statelor în procedurile penale. Acest lucru uh, include o doctrină public recunoscută uh, care pleacă de la uh, egalitatea și suveranitatea statelor. Și având în vedere această imunitate a statelor străine, uh, instanțele dintr-un stat nu pot să-și asume jurisdicția în alt stat. În ceea ce privește acest lucru, doctrina spune că imunitatea este absolută. Această directivă care dorește să impună obligații în domeniul penal statelor membre ar trebui să respecte această doctrină de drept internațional. Dacă nu se va întâmpla așa, atunci vom avea dificultăți uriașe în a convinge statele membre să susțină această propunere. Un alt subiect care tot reapare în amendamente se referă la stabilirea standardelor minime de protecție a sistemelor informatice și a ă, datelor personale și capacitatea vânzătorilor de a îndeplini aceste ă, obligații. Având în vedere uh, sfera de aplicare și scopul acestei propuneri, președinția este convinsă că nu, acesta nu este instrumentul relevant uh, pentru a trata uh, posibilă răspundere a celor care vând soft. Mulțumesc! Mulțumesc și deschid acum dezbaterea. Domnul Kirchhoff. Doamnă președinte, cred că dincolo de propriul meu raport uh, legat de registrul cu numele pasagerilor, acesta este unul din cele mai importante dosare pe care le avem în lucru acum. Plecând de la Convenția de la Budapesta în 2005, este absolut necesar pentru că uh, infracționalitatea cibernetică, la fel ca și tehnologia, se mișcă foarte repede și o felicit pe doamna Holmeier pentru că Cred că s-ar putea să fim nevoiți să revizităm acest text în mod regulat pe viitor, pe măsură ce se dezvoltă lucrurile, dar cred că doamna Holmeier a plecat în direcția cea bună. Am câteva observații, dacă îmi permiteți. În primul rând, nu există nicio îndoială că răspunderea aici se pune pe umerii uh, unei game variate de oameni și de organizații. Acum o săptămână am fost la sediul european al Intel, care sunt producători de microchipuri, după cum știți, și care au uh, relații directe cu McAfee, spre exemplu, companii care oferă soft, care ajută la blocarea tentativelor de pătrundere în uh, sistemul informatic pe care îl deții. M-a impresionat uh, munca uh, designerilor de calculatoare și a celor care uh, creează softul, pentru că acest lucru este extrem de important. Infracționalitatea cibernetică n-ar putea să aibă loc dacă fiecare dintre noi ar lua măsurile necesare să o oprească ceea ce este dezamăgitor. Recunosc meritele companiilor precum Intel, dar dezamăgitor este lipsa de vigilență uluitoare a multor companii mari sau mici din Europa și din alte părți. În fiecare zi există mii, și nu exagerez cifra, sunt mii de atacuri cibernetice care vizează bazele de date deținute de instituțiile americane și de instituțiile europene. Este o problemă constantă. Pe vremuri, când uh, aveai doi spioni care se întâlneau pe un pod și era un plic maro care schimba, uh, trecea de la unul la altul și care conținea planurile unui avion supersonic, toate acestea sunt, s-au dus deja, pentru că acum poți să uh, obții aceste planuri foarte rapid, în câteva milisecunde de pe internet. Deci cred că ar trebui să solicităm uh, sectorului de afaceri să facă mai mult, să cheltuiască mai mulți bani și să fie mai conștienți. Toți au în momentul de față oameni responsabili cu spălarea de bani, dar cred că ar trebui să avem și pe cineva care să fie răspunzător de funcționarea sistemelor pe care le utilizează. Și în ceea ce privește uh, aspectul internațional, Salut faptul că vom avea niște pedepse minime, dar mie mi se pare niște pedepse destul de generoase dacă analizăm situația existentă. Atunci când sunt în joc miliarde de euro și natura, natura internațională a acestui lucru este extrem de importantă. Știm că multe state din lume investesc resurse sănătoase în infracționalitatea cibernetică, pentru că este infracționalitatea indiferent cine o comite, fie că e comisă de un individ sau de stat. Și cred că ar trebui să existe și sancțiuni internaționale mai zdravene decât până acum. Pentru că să angajezi uh, avocați care să te trimită în judecată în fața unei instanțe internaționale nu e foarte ușor, dar ar trebui să clarificăm faptul că aceste lucruri sunt uh, inacceptabile și terorismul cibernetic. Oamenii spun că terorismul nu poate fi decât ceva fizic, o explozie care are loc și care ucide niște oameni nevinovați. Dar eu cred că terorismul cibernetic un mod de a submina instituțiile și statele și uh, companiile este un pericol la fel de mare și pe care trebuie să încercăm să-l eliminăm din uh, Uniunea Europeană pentru că ar putea să distrugă piața internă, ar putea să distrugă natura societății noastre și toate aceste lucruri sunt vitale. Salut deci această inițiativă și sper că vom fi în continuare vigilenți și uh, salut și poziția Consiliului și a Comisiei. Mulțumesc, domnule Kirkhope. Acum, domnul Albrecht. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc raportorului pentru cooperarea strânsă pe care am avut-o. Cred că progresăm destul de repede și într-un mod bun. Vroiam să plec de la ceea ce a spus domnul Kirkhope în ceea ce privește răspunderea companiilor. Cred că, din punctul de vedere al Parlamentului, am avut această dezbatere de multe ori, dar credem că această directivă n-ar trebui să se limiteze exclusiv la uh, materia penală, la dreptul penal și la stabilirea de pedepse. Trebuie să ne, găsim, ne gândim și la măsuri de prevenire și la răspunderea administratorilor de sistem să-și asigure sistemele, să dezvolte tehnologii noi și așa mai departe. Deci, solicit Comisiei și Consiliului să nu se limiteze exclusiv la un temei juridic și la o măsură prin intermediul dreptului penal, pentru că acest lucru este dezechilibrat din punctul nostru de vedere și, la final, o să ne fie greu să găsim soluții bune pentru că nu ajunge să avem pedepse penale pentru a rezolva această problemă. Dreptul penal nu rezolvă niciodată problema în sine. Dreptul penal este un mod de a pedepsi fapta respectivă. Cred că trebuie să extindem un pic sfera de aplicare, lucru necesar din punctul de vedere al Parlamentului și cred că nu ajunge să avem doar pedepse mai mari pentru a rezolva această problemă. Avem deja niște prevederi foarte bune în modul în care tratăm acest subiect, dar nu sunt foarte convins că, spre exemplu, circumstanțele agravante în domeniul furtului de identitate sunt calea cea mai bună pentru a rezolva problema, pentru că în majoritatea cazurilor oamenii accesează ilegal sisteme unde nu există o, o identitate reală, ci realități, uh, o identitate fictivă. Și nu cred că acest lucru ar putea uh, rezolva problema. Trebuie să existe o abordare diferențiată față de cazurile în care există un atac ilegal și cazurile în care cu intenția de a provoca uh, pagube. Cred că trebuie să facem o diferență aici și trebuie să găsim o soluție cu o abordare diferențiată, pentru că altfel vom avea probleme uriașe. În momentul de față, în Congresul Statelor Unite, există o abordare pentru rezolvarea acestei probleme, oamenii care nu au intenția de a provoca pagube dar totuși pătrund ilegal în niște sisteme, sunt, tratate, sunt tratați la fel ca oamenii care au intenția să provoace pagube. Mie nu mi se pare calea cea mai potrivită și sper să găsim o soluție în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Anciu! Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea din nou să uh, mulțumesc doamnei uh, Holmaier, raportoarea noastră, pentru munca deosebită depusă și pentru modul dânsii de lucru foarte exact și corect. Așa cum uh, am discutat uh, în mai multe întâlniri ale shadow raportorilor, vreau să subliniez câteva aspecte pe care le-am susținut uh, și am depus amendamente în acest, uh, în acest uh, scop. În primul rând, uh, așa cum cred și susținem noi, trebuie să existe o mai bună cooperare între organismele și instituțiile competente în domeniul criminalității informatice, atât la nivel național cât și la nivel european. Și așa cum doamna raportoare a spus și a fost de acord Europorul, Eurojust, ENISA, echipele CERT, trebuie să fie implicate în această activitate. Ehm, trebuie să ținem cont însă de faptul că acest fenomen al criminalității informatice este unul global și atunci trebuie să existe o cooperare la nivel internațional, pentru că altfel nu se poate face nimic. Și în aceeași logică am propus, spre exemplu, ca fiecare acord internațional uh, al Uniunii Europene sau al statelor membre care implică schimburi de date să ia în serios în considerare aspect, și aspectele legate de această securitate informatică. De asemenea, cum uh, o mare parte din colegi au susținut aici, uh, deși nu face parte din uh, obiectul acestei directive, latura de prevenire a, atacurilor informatice este foarte importantă. Și aici uh, cred că rolul agenției NISA trebuie să, fie, să crească și să uh, publice permanent rapoarte legate de uh, ceea ce se întâmplă la nivel european și chiar internațional, iar respectiv, Expertiza tehnică a echipei a ENISEI trebuie împărtășită cu statele membre. Așa cum uh, um, poate nu am reușit să mă fac explicit legat de propunerea cu includerea responsabilității statelor, um, văd că de, există opi, această opinie și la alte grupuri politice. Domnul Kirchhoff, uh, domnul Arbrecht, eu, în, propunând acest lucru, de fapt, am cerut nu ca statul respectiv să, fie, să existe posibilitatea de a fi atras, știu, într-un proces penal, ci de a conștientiza faptul că statul este reprezentat de niște organisme și agenții, iar aceste organisme și agenții trebuie să fie obligate să-și protejeze sistemele informatice uh, ale Uniunii Europene, nu neapărat și ale cele naționale, dar cele care sunt în comun în Uniunea Europeană. SIS-ul, VIS-ul, sunt o grămadă de sisteme uh, la nivel european uh, pe care le utilizează fiecare stat membru și care pot fi atacate la nivelul statului membru. Și atunci uh, nu putem să vorbim numai de responsabilizarea persoanelor juridice. S-a vorbit clar aici. Este foarte important ca acestea să fie conștiente, să-și apere sistemele informatice. Dar și aceste agenții și organisme ale statului trebuie să fie responsabilizate și să răspundă, să știe că au, știu să spun așa, în dotare un sistem care nu le aparține numai statul respectiv, ci întregii Uniuni Europene. Eh, aș mai vrea să adaug eh, numai faptul că nivelul sancțiunilor, eh, în ceea ce privește nivelul sancțiunilor, propunerile Comisiei sunt acceptabile și cred că pot fi susținute, dar așa cum ne dăm seama cu toții, nu știu, niște pedepse penale vor fi cele care vor rezolva problema <clears throat> acestor atacuri informatice. În ansamblu, amendamentele de compromis propuse de doamna Holmeier, eu cred că merg într-o direcție bună și acest, uh, cred că vom avea în final un text echilibrat pe care, cu care să mergem la negocierile cu Consiliul. Thank you. And Mrs. Ernst. Ja, vielen Dank. Doamna Ernst. Eu uh, îi țin locul doamnei Bergia, care este raportor din umbră și aș vrea să fac în uh, numele dânsei câteva comentarii. Înțelegem care este pericolul uh, din spatele infracțiunilor cibernetice, însă în aceeași măsură considerăm că nu putem rezolva această problemă dacă ne folosim doar de dreptul penal. Cred că ne axăm doar pe dreptul penal și acest lucru trebuie regândit. Există probleme și cu formulările, cu sentințele, de exemplu, și nu credem că acestea reprezintă cea mai bună soluție. Ar trebui să avem o abordare mai diferențiată, ar trebui să analizăm diverse chestiuni și să fim foarte atenți atunci când o facem. Trebuie să ne asigurăm că nu criminalizăm doar furnizorii de servicii și gestionarii sistemelor. Trebuie să analizăm îndeaproape lucrurile pentru a vedea dacă putem găsi o soluție care să meargă suficient de departe. Așadar, în numele grupului uh, meu, aș uh, pleda pentru mai mult uh, timp. Avem nevoie de timp pentru a lucra asupra unui compromis bun. Va avea loc o reuniune a raportorilor din umbră sunt abitoare, foarte bine, dar trebuie să ne asigurăm că avem o dezbatere uh, detaliată în cadrul grupului nostru pentru a ajunge la deciziile corecte. Mulțumesc! Doamna Hochmeier. Aș dori să revin uh, la uh, câteva aspecte care au fost uh, menționate. Am luat în considerare ceea ce au avut de spus domnul Kirkhope și domnul Enciu adică cum am putea să răspundem dacă statele sunt cele care stau la originea atacurilor. Aici uh, lucrurile nu sunt acoperite de o directivă în materia uh, penală, însă am putea încuraja statele membre să uh, acționeze în conformitate cu dreptul internațional. Sunt alte aspecte care sunt reglementate prin dreptul internațional și cred că acesta este un caz în care am putea solicita statelor membre să acționeze în baza acestui temei. Așadar, dacă un stat sau o instituție a statului este implicat, atunci trebuie să acționăm prin intermediul dreptului internațional. Ar trebui să facem acest apel către statele membre. Din câte am înțeles, uh, domnule Kirkhope, avem nevoie de uh, sancțiuni în conformitate cu dreptul internațional. De acest domeniu țin aceste sancțiuni. Apoi avem uh, fenomenul uh, furtului de identitate. Dacă bine am înțeles ceea ce spuneau experții juridici, deși poate ar trebui să mai întreb o dată, atunci când vorbim despre furtul de identitate, nu ne întrebăm dacă cineva fură o parolă sau ceva de felul acesta. Nu vorbim despre cazuri uh, minore care uh, n-ar cădea sub incidența prevederilor din dreptul uh, penal. Aceste cazuri sunt exceptate, practic, pentru că nu apar aici. Dar dacă ne gândim puțin uh, la uh, rețele uh, de tip cloud, putem să ne dăm seama că unii oameni chiar nu știu despre uh, ce este vorba. Mii de uh, computere sunt uh, infectate, date sensibile, infrastructuri sensibile sunt puse în pericol. Asistăm uneori la spionaj industrial, la retragerea datelor bancare cu costuri de miliarde de euro. Și aici nu putem spune că o perioadă de 2 ani este o sentință suficientă. Pentru asemenea cazuri de furt de identitate, uh, trebuie să uh, ne gândim că avem de-a face cu niște situații uh, extraordinare și e clar că aceste chestiuni trebuie discutate cu Consiliul și Comisia. Apoi s-a spus că privim totul doar din perspectiva dreptului penal. E bine, doamnă Ernst, Comisia pregătește și alte directive în ceea ce privește securitatea cibernetică și prevenția. Așadar, Uh, toate aceste chestiuni nu vor fi prezentate uh, uh, doar individual, ci până la sfârșitul anului le vom avea pe toate într-un pachet. Aspectele care țin de dreptul penal sunt mai puțin complexe decât cele care țin de um, securitatea cibernetică. Însă cred că lucrurile au fost făcute destul de uh, bine. Până la urmă, nu criminalizăm transfrontalier uh, utilizatorii și furnizorii, uh, ci, practic, înștiințăm furnizorii că uneori um, sancțiunile vor merge în direcția criminalității cibernetice, unde vor exista mai degrabă amenzi. Utilizatorii nu vor fi pedepsiți dacă pur și simplu navighează pe internet nu uh, vor avea de-a face așadar uh, cu uh, sistemele penale. Poate pe durata președinției daneze s-ar putea finaliza acest uh, dosar. Sunt uh, anumite chestiuni care mai sunt uh, neclare, însă poate în următoarele săptămâni vom reuși să încheiem discuția pe probleme fundamentale, după care să organizăm un vot și apoi să intrăm în negocieri cu Consiliul. Aștept să cooperez în continuare cu colegii și aș dori să mulțumesc celor care s-au exprimat și celor care au lucrat din greu la acest dosar. Mulțumesc și Comisiei și Secretariatului pentru toată munca depusă. Mulțumesc! Cam atât așadar. Prin urmare, odată ce am ascultat această discuție, încheiem subiectul pentru că nu va exista niciun vot. Cu toți înțelegem faptul că doamna raportor va trebui să facă tot posibilul pentru a ajunge la un acord cu raportorii din umbră până la finele lui martie pentru a putea să ne continuăm discuția și pentru a putea încerca să obținem rezultate în legătură cu acest dosar la reuniuni viitoare ale comisiei noastre în martie. Și acum trecem la un punct care a fost amânat de pe urmea de zi de ieri. Este vorba despre punctul uh, care o vizează pe colega noastră, uh, doamna Hankis este punctul care vizează protecția infrastructurilor critice de informație, realizări și etape următoare către un context uh, global de securitate cibernetică. Vom uh, asculta prezentarea proiectului de uh, raport, după care Reamintim faptul că uh, Comisia pe fond uh, este ITRE și Comisia noastră a fost uh, invitată doar să-ți dea un aviz în legătură cu aceste aspecte care țin de protecția infrastructurilor critice de informație. Prin urmare, vom stabili termenul de depunere a amendamentelor la final avem o oarecare întârziere, însă la 12 și 30 de minute fix uh, vom organiza reuniunea coordonatorilor, o, o uh, reuniune cu o agendă foarte încărcată, prin urmare um, pentru a avea o oră pentru această ședință, ar trebui să facem tot posibilul pentru a ne ocupa bine de celelalte subiecte care ne-au mai rămas. Dăm mai întâi uh, cuvântul doamnei Henkis, doamna raportor. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Stimați colegi, uh, Comisia ITRE este responsabilă pentru acest raport din proprie inițiativă, însă Trebuie spus că Libia este responsabilă pentru directiva cu privire la uh, infrastructurile critice de informație din Europa. Uh, de asemenea, securitatea cibernetică este una dintre cele cinci priorități ale strategiei pentru internet a Uniunii Europene. Legislația în ceea ce privește atacurile cibernetice este acum analizată de Comisia Libe în cadrul raportului care vizează propunerea de directiva Parlamentului European și a Consiliului cu privire la atacurile împotriva sistemelor informatice. Raportor raportorul nostru este doamna Holmeier uh, la acest subiect. Ca rezultat, în proiectul de uh, avis pe care îl aveți în fața dumneavoastră, m-am axat uh, pe sublinarea sublinierea abordării uh, interdisciplinare care trebuie aplicată atunci când vine vorba despre securitatea cibernetică și despre uh, protecția infrastructurilor critice de informație. Uh, Uh, de ce sunt anumite uh, infrastructuri uh, de informație critice? Ei bine, aici putem vorbi despre transmiterea și stocarea datelor. Eu sunt de părere că datele care sunt sensibile și baze de date care gestionează aceste baze de date, aceste date, de exemplu baze de date guvernamentale și așa mai departe, trebuie protejate. Vorbim despre abuzul datelor stocate în detrimentul cetățenilor noștri Uh, și aici vorbim uh, nu doar despre infrastructuri fizice, ci și despre cele uh, virtuale. Ne interesează cum sunt folosite sau adecvat sau nu aceste date ne gândim puțin și la fluxurile de date din Europa și uh, la uh, cloud computing, pentru că adesea noi nu știm în cazul acestuia unde anume sunt stocate datele. Amenințările și protecția sistemelor de informare Uh, de informație uh, trebuie să fie uh, componente globale. Trebuie să ne asigurăm că folosim eficient resursele disponibile și de aici sugerez să există coordonare între actorii civili și militari, precum între sectorul public și cel privat coordonarea e absolut necesară pentru a evita uh, duplicările și pentru a evita lipsa unor uh, informații. Uh, trebuie să ne gândim la numirea unui funcționar european de vârf care să asigure coordonarea, care ar putea să aibă un rol esențial în acest domeniu. Vă mulțumesc, dragi colegi. Concret, forma scrisă a avizului meu se regăsește în fața dumneavoastră. Așadar, nu mai insist și pe alte aspecte concrete. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Henkis. Acum uh, începem dezbaterea uh, cu membrii care vor să ia cuvântul mai întâi, doamna Romero. Eh, eh, realmente este es un informe necesario en estos momentos porque las infraestructuras Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, acest raport uh, vine la timp. E adevărat că infrastructurile de informație sunt uh, și pot fi victimele acestor uh, atacuri. Pentru ei, uh, pentru cei care atacă aceste infrastructuri, e foarte important uh, să poată pătrunde sistemele instituțiilor și ale guvernelor, de aceea, iarăși, este foarte important ca noi să punem pe picioare măsuri adecvate de protecție. Planul uh, care este prevăzut în directiva Comisiei și în comunicarea Comisiei trebuie consolidat. Unele țări nu au uh, niște echipe, niște unități de reacție pentru astfel de, care să reacționeze pe loc la astfel de atacuri informatice. Trebuie să ne asigurăm că uh, colaborarea este foarte bună și cuprinsătoare, deoarece aceste atacuri uh, Uh, informatice pot să aibă loc, uh, să spunem, la nivel național. După cum se arată în uh, raport, pentru noi este foarte important să îmbunătățim colaborarea între forțele civile și cele militare pentru a asigura, într-adevăr, o protecție adecvată a datelor și asta deoarece Există, eu știu, domenii în care colaborarea nu funcționează foarte bine, există anumite fricțiuni. Prin urmare, e nevoie să îmbunătățim această colaborare între forțele civile și militare din Europa, să avem o abordare interdisciplinară, cum arătat doamna Hankis, astfel încât Uniunea Europeană să fie în măsură să dea o, un răspuns și să aibă o reacție rapidă uh, și să poată face față oricăror atacuri la adresa infrastructurilor uh, critice. Din toate aceste motive, raportul e foarte important și cred că Uh, amendamentele sunt uh, și vor fi foarte, foarte importante, dar oricum uh, mulțumesc raportoarei care a scos în evidență niște aspecte deosebit de relevante. Mulțumesc, președintele. Mai dorește cineva să intervină? Mai sunt întrebări, comentarii? Se pare că nu. Așadar, doamnă Henkis, comentariul uh, dumneavoastră final înainte de a merge mai departe, vă rog. Mulțumesc foarte mult domnului Romero Lopez pentru opinia sa. Vă spun uh, sincer că ideea mea legată de coordonatorul uh, european uh, va fi respinsă fără drept de apel, deoarece e adevărat că ideea mi-a venit, dar încă nu este acceptată, să spunem, în uh, această comunitate, drept care m-am bucurat foarte mult să constat că colegul meu a acceptat-o. Și este de acord. Uh, cred că vom reuși să ajungem la un compromis. Da. Președintele, mulțumesc încă o dată, doamnă uh, Henkis. Dacă nu mai sunt alte comentarii, uh, vă reamintesc că, vom, că data de depunere a amendamentelor este 29 februarie, care de fapt e chiar mâine. Deci până mâine la prânz. Dacă toată lumea este de acord, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14, dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare. Proiectul de raport cu privire la uh, propunerea de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în, în uh, cadrul procedurilor penale este un uh, pas în uh, punerea în aplicare a drepturilor în conformitate cu decizia Consiliului 2009 E vorba, de fapt, de directiva privind dreptul la interpretare și traducere în procedurile penale din 2010, cât și directiva privind dreptul la Uh, informare în cadrul procedurilor penale și care este pe curs de publicare în jurnalul oficial. Și acum o invităm pe raportoarea noastră, doamna Antonescu, să ia cuvântul, iar după aceea vom asculta punctul de vedere al Comisiei și al președinției și vom avea și timp pentru dezbatere. Doamna Antonescu, vă rog. Președinte, uh, propunerea de directivă pe care uh, o discutăm astăzi are ca obiect stabilirea unor standarde comune minime privind drepturile persoanelor uh, suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale uh, și face parte dintr-o foaie de parcurs. De fapt, este a treia măsură din cadrul acestui uh, instrument. În ciuda existenței unor standarde minime comune ce decurg din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și din Cartea Europeană a Drepturilor Omului, dispozițiile care reglementează dreptul la avocat în statele membre diferă în Europa pentru că dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului nu sunt implementate și respectate în mod uniform între statele membre. Uh, legislația adoptată la nivelul Uniunii în ultimii ani a îmbunătățit uh, eficacitatea urmărilor în justiție și, în justiție și aplicarea uh, sentințelor în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, există un consens și Parlamentul a vorbit în multe rânduri despre necesitatea îmbunătățirii drepturilor persoanelor suspectate și acuzate în cadrul procedurilor penale, pentru că din acest punct de vedere avem încă un dezechilibru și eu cred că ar fi fost potrivit să uh, vorbim despre drepturi procesuale poate înainte de a vorbi despre uh, instrumente de recunoaștere reciprocă. În uh, activitatea mea la acest dosar am încercat să, să mă concentrez pe îmbunătățirea drepturilor procesuale ale învinuților și inculpaților, dar în aceeași măsură să am în vedere interesul public și o bună administrare a justiției, și pentru că în lipsa asistenței unui avocat uh, exercitarea celorlalte drepturi procesuale uh, ale, uh, ale suspectului sau învinuitului poate rămâne doar iluzoriu. În ceea ce privește proiectul de raport, o să menționez principalele puncte pe care am vrut să le îmbunătățesc și am depus amendamente. În primul rând, trebuie să încep prin a spune că, din punctul meu de vedere, este necesar să menținem o consistență cu primele două măsuri, și anume uh, cu directiva privind dreptul la traducere și interpretare și directiva privind dreptul la informare. În ceea ce privește scopul, uh, domeniul de aplicare al directivei, uh, opinia mea este că statele membre trebuie să garanteze persoanelor suspectate și acuzate drepturi largi, Uh, trebuie ca uh, ei să fie asistați cu promptitudine de un avocat, înainte ca persoana să fie interogată de autoritățile de aplicare a legii sau de autoritățile judiciare, în momentul în care persoana este acuzată în mod oficial de săvârșirea unei infracțiuni și din momentul privării de libertate, inclusiv în cazul detenției, și pe durata oricărei audieri. În orice caz, persoanele suspectate sau acuzate ar trebui să beneficieze de dreptul de a fi asistate de un avocat pe durata procedurilor penale în fața instanței, dacă ă, doresc să fie asistate de un avocat. Prin amendamentul 13 și 27, ă, pentru a asigura consecvența cu primele ă, două măsuri, am propus un amendament, cele două amendamente se referă la infracțiunile minore, Uh, pentru că în unele state membre o altă autoritate decât o instanță competentă în materie penală este competentă să aplice sancțiuni pentru, uh, pentru infracțiuni relativ minore și vorbim, uh, spre exemplu, de infracțiunile rutiere care sunt comise la scară largă și pot, consta, pot fi constatate în urma unui control rutier. Firește că nu ar fi rezonabil ca în asemenea situații să cerem prezența unui avocat acolo la fața locului, Ehm, și eh, amendamentul se concentrează pe ideea că atunci când legislația unui stat membru prevede aplicarea unei sancțiuni pentru infracțiuni minore de către o astfel de autoritate și există și dreptul de a introduce o cale de atac sau eh, există și posibilitatea ca acea cauză să fie deferită unei instanțe competențe în materie penală, prezența eh, avocatului trebuie să se aplice în cazul procedurilor desfășurate în fața respectivei instanțe și ca urmare a exercitării acestei căi de atac. Uh, drept, uh, cu privire la dreptul de a fi asistat de un avocat în procedurile penale, uh, atunci când autoritățile competente încearcă să clarifice circumstanțele comiterii unui posibil act infracțional, mă refer la întrebările care, au, care se, au loc imediat după, după comiterea actului sau în cazul unui flagrant delict, aceste întrebări preliminare nu trebuie să fie considerate ca fiind audiere, Uh, și am încercat să clarific acest, uh, acest uh, aspect în considerentul 7C, amendamentul 12, și anume interrogatoriul efectuat de autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile judiciare în legătură cu posibila comiterea unei infracțiuni imediat după săvârșirea actului, de exemplu atunci când o persoană a fost prinsă în flagrant delict, nu ar trebui considerat audiere în cazul în care se referă, referă în mod exclusiv la aspecte legate de siguranță, cum ar fi verificarea posesiei de arme sau cel care urmărește doar identificarea persoanei. Am introdus acest amendament pentru a răspunde îngrijorărilor pe care uh, o serie de uh, colegi uh, și le-au uh, le exprimat cu privire la uh, întârzierea uh, sau costurile financiare excesive sau efortul excesiv pe care organele de cercetare penală Uh, le-ar, uh, le-ar avea de uh, făcut în cazul în care am pretinde prezența unui avocat ori de câte ori o persoană este oprită și chestionată pe marginea străzii. Cu privire la conținutul dreptului de a fi asistat de un avocat, cred că trebuie ca persoanei să garanteze atât dreptul de întrevedere cu avocatul, cât și dreptul de comunicare, prin toate celelalte mijloace de comunicare. Uh, cu privire la administrarea probelor, în ceea ce privește prezența avocatului la acțiunile de anchetare sau de strângere de probe, consider că pentru a asigura exercitarea dreptului persoane suspectate sau acuzate prin prezența avocatului și în același timp pentru a evita întârzierile în cadrul procedurilor și costurile nejustificate și am în vedere, de exemplu, situațiile în care persoana este amprentată sau când se analizează alcoolemia. Uh, și în același timp să, nu, uh, să dăm totuși uh, dreptul persoanei învinuite sau acuzate de a avea prezent avocatul astfel de acte. Am încercat să găsesc un compromis și am introdus amendamentul 14 și amendamentul 31, prin care am propus ca ori de câte ori avocatul numit își exprimă dorința de a participa la, administra la aceste, administrarea probelor, el să fie notificat. Uh, recunosc că amendamentul uh, poate fi, poate fi îmbunătățit în urma uh, discuțiilor pe care le-am avut cu raportorii din umbră. Într-adevăr, putem imagina situația în care primul act de procedură este chiar un act de administrare a probelor și în acel moment, firește, nu avem un avocat numit, deci o să mă concentrez printr-un amendament adițional să perfectez formularea, dar aceasta este modalitatea prin care am încercat să să mă asigur că procedurile nu sunt îngreunate. Uh, dreptul uh, uh, de a comunica după arestare cu un terț, tot pentru a asigura consecvența cu dispozițiile din directivele anterioare, dreptul de a comunica după arestare a fost înlocuit, terminologia a fost înlocuită cu dreptul ca o persoană terță să fie informată după arestare. Um, prin amendamentul 33 uh, la articolul 4 uh, am uh, introdus sau consider că nici durata și nici frecvența întrevederilor dintre persoana suspectată sau acuzată și avocatul său și nici comunicarea dintre acestea nu trebuie limitate într-o manieră care să aducă atingere exercitării dreptului la apărare. Cu privire la confidențialitate, cred, vreau să clarific faptul că confidențialitatea dintre un avocat și client se aplică tuturor întrevederilor. Uh, în privința derogărilor, uh, am depus amendamentele 17, 19 și 37. Cred că uh, dreptul de a informa autoritățile consulare nu trebuie să beneficieze de derogări, pentru că nici dreptul corespunzător al statelor de a fi informate în conformitate cu Convenția de la Viena nu, nu are derogări. În ceea ce privește derogările, uh, acestea trebuie să fie, în opinia mea, uh, limitate uh, în situații excepționale. Trebuie obligatoriu să fie analizate caz la caz și am introdus și libertatea persoanei ca fiind unul dintre motivele pentru care se poate deroga de la dreptul de a avea acces de la avocat și aici mă refer, spre exemplu, la situația în care o persoană este răpită. Și având în vedere urgența cu care trebuie luate aceste uh, măsuri. Uh, prin amendamentul pe care l-am depus, uh, consider că trebuie să avem nu numai o autoritate judiciară care ia această, această hotărâre de a amâna dreptul de acces la avocat, dar și o altă autoritate competentă cu condiția ca hotărârea să fie supusă unei căi de atac, adică să fie analizată de către o autoritate judiciară. În cazul în care uh, există uh, riscul de um, complicitate, să zic, sau uh, um, colaborarea dintre avocat și client la, la faptele infracționale, nu cred consecința ar trebui să fie uh, derogarea de la dreptul de a avea un avocat, ci mai degrabă înlocuirea avocatului cu, uh, cu un alt avocat care poate să, uh, să asigure asistența juridică. Cu privire la renunțarea dreptului de a avea acces la avocat, mi s-a părut excesiv uh, să uh, avem uh, prezența unui avocat ori de câte ori o persoană își declină dreptul de a avea un avocat. Într-adevăr, este deosebit de important ca persoana să aibă oral sau scris informații precise și succinte cu privire la consecințele renunțării sale. Uh, dar uh, din considerente de eficiență a justiției și din considerente financiare, uh, cred că este excesiv să avem un avocat ori de câte ori se decide renunțarea la avocat. În privința asistenței juice gratuite, având în vedere, am eliminat prin amendamentul 43, alineatul 2, al articolului 12, pentru că această prevedere putea avea un impact semnificativ asupra sistemelor juice din mai multe state membre, și cred că dacă Comisia uh, a considerat că problema asistenței juridice uh, nu este, este extrem de complexă și nu avem uh, informațiile, toate informațiile, cred că o astfel de prevedere care ar avea impact asupra unui instrument juridic viitor ar trebui păstrată la rândul ei pentru discuții, să fie conținută într-un instrument juridic care se referă la asistența juridică, Uh, și voi uh, depune un amendament uh, în sensul solicitării ca Comisia, în cel mai scurt timp, să ne propună un instrument de, în privința asistenței juridice gratuite. Am depus un amendament cu privire la definirea termenului de avocat, pentru că vorbim despre acordarea dreptului la avocat din punctul meu de vedere, avocatul ar trebui să fie considerată acea persoană calificată în conformitate cu legislația națională a statului membru să furnizeze consultanță și asistență juridică persoanelor suspectate și acuzate. Uh, și colegii de la juri au introdus o definiție a avocatului și cred că putem uh, uh, găsi o, o variantă comună, putem să încercăm să găsim un compromis. Acestea au fost punctele cele mai importante uh, ale proiectului de la POLT. Vreau să le mulțumesc uh, uh, foarte mult Comisiei și Consiliului pentru modalitatea în care am colaborat până acum, celor două președinții care au făcut eforturi foarte mari să înainteze cu discuțiile la acest raport și, nu în ultimul rând, raportorilor din umbră cu care am colaborat extrem de bine. Uh, și vreau să amintesc aici uh, eforturile pe care președinția daneză sau inițiativa pe care președinția daneză a avut-o din a uh, trimite un chestionar statelor membre spre a clarifica punctele sensibile a directivei ne-a ajutat foarte mult în activitate și cred că merită să o lăudăm. Din punct, de vedere al calendarului, colegii și-au exprimat Um, dorința de a extinde termenul de, uh, de amendare și o, să, uh, și o să discut uh, cu secretariatul să, să facem acest lucru. Mulțumesc și aștept, aștept comentariile colegilor. Thank you. Thank you, Mrs. Antonescu, for your... Mulțumesc foarte mult, doamna Antonescu, pentru prezentarea dumneavoastră pe marginea acestui dosar foarte important privind drepturile procedurale. Și acum uh, deschidem uh, discuția uh, la care pot participa colegii interesați. Dar înțeleg că Comisia nu dorește să comenteze, dar Consiliul, reprezentantul Consiliului dorește să intervină, așa că vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și doamnei Antonescu. Îmi face deosebită plăcere să reprezint Consiliu la această ședință în care se prezintă proiectul de raport și mă bucur să constat că chestionarul pe care l-am uh, gândit este util și pentru Parlament. Uh, raportul dumneavoastră merge în aceeași direcție în care merg lucrările din grupurile pregătitoare ale Consiliului și categoric acest lucru va permite să ajungem la un acord. Am observat că atât Consiliul cât și raportoarea consideră că trebuie, să, uh, că trebuie eliminată din propunerea Comisiei uh, acea propunere care merge uh, dincolo identificate și categoric că nu, uh, progresul nu este foarte ușor, dar totuși mergem înainte uh, pentru că mai sunt o serie de lucruri la care trebuie să găsim soluții. Una dintre ele este că sistemele actuale din statele membre privind accesul la avocat sunt foarte diferite. Deci nu este foarte ușor să găsim soluții acceptabile pentru toată lumea. Și ca să vă dau o idee cu privire la aspectele care vor trebui abordate, uh, Uh, este acest exemplu al uh, infracțiunilor minore, în care, în general, uh, statele membre consideră că excluderea de la măsurile A și B trebuie introduse și în acest proiect de directivă. Dar această excludere nu ține seama de faptul că în unele state membre, chiar unele infracțiuni minore de încălcare a normelor rutiere sunt gândite gândită de la bun început și uh, Consiliul consideră că în faza precontencioasă în fața autorității în instanțe ar trebui și ele excluse. Apoi mai este vorba de conținutul și natura accesului la avocat. Ce vrem să spunem exact cu accesul la avocat? Statele membre trebuie să aibă aceleași obligații în toate situațiile sau trebuie să existe mai multe obligații în anumite situații, de exemplu dacă suspectul sau acuzatul este privat de libertate? Sau a mai apărut în instanță înainte? Oricum, Consiliul se preocupă foarte tare și încearcă să găsească cel mai bun echilibru. Nu trebuie să uităm că acest echilibru trebuie atins, pe de o parte, între drepturile suspectului și sau al acuzatului și, pe de altă parte, posibilitatea ca autoritățile să-și ducă la bun sfârșit sarcinile în mod eficient. Și asta ține categoric și de protecția drepturilor victimelor. Prin urmare, președinția noastră se va strădui să ajungem la un acord înainte de sfârșitul președinției. Dacă vom reuși, el va reprezenta o bază negociere cu Parlamentul european. Sunt convins că negocierile nu vor fi ușoare, dar credem că uh, discuțiile și negocierile pot să aibă loc într-o bună atmosferă și să conducă la un rezultat mulțumitor pentru toate instituțiile și pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Președintele, Comisia, vă rog, doriți să interveniți? Dacă da, atunci pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu foarte succint. Vreau doar să-i mulțumesc doamnei Antonescu pentru raport și să o felicit. Am uh, analizat proiectul de mm, raport și cel al Iuri și acest lucru demonstrează că, într-adevăr, Comisia a avut dreptate să, pro- să propună aceste standarde ridicate de protecție pentru acuzați sau suspecți. Contăm pe Parlamentul European să păstreze un bun nivel de protecție a drepturilor în directivă, deci un nivel ambițios, în special când este vorba de domeniul de aplicare, lucru menționat de doamna Antonescu și de care se poate profita toate persoanele din momentul în care sunt bănuite sau acuzate conținutul acestui drept de acces la avocat trebuie să fie eficace și să-i ofere acestea posibilitatea să își apere clientul în faza de strângere, încă din faza de strângere a dovezilor. Și apoi trebuie să găsim echilibru între derogări și sancțiuni în cazul încălcării drepturilor prevăzute de directivă cu cât acestea sunt mai ample și dacă există o cale de atac limitată, până la urmă, cu atât mai puțin vor fi garantate drepturile. Prin urmare, atât Comisia cât și Consiliul este de acord cu acest uh, obiectiv și dorește să ajungem rapid la un acord pe marginea acestui text și vă asigurăm că vom face tot ce ne este cu putință ca să ușurăm obținerea acestui acord. Mulțumesc! Președintele bun și acum uh, deschidem discuția și începem cu doamna Romero Lopez. Președinte, verdaderamente este un eh, este es una propuesta de directiva importante porque dentro de este un proiect extrem de important, domnule președinte, și cred că Uh, deschidem acest uh, dosar uh, pe partea procedurală. Este cel mai important dosar de aici și acest pachet a fost înaintat de președinția suedeză și trebuie să o felicit pe doamna Antonescu pentru că s-au făcut foarte multe lucruri și foarte, foarte rapid și aceasta este o propunere de directivă uh, care este extrem de dificilă, pentru că, așa cum uh, a spus și uh, Consiliul, situațiile în statele membre diferă și stabilirea unor standarde minime este un lucru foarte bun. Cred că trebuie să ajungem la o formă de apărare a unor anumite drepturi uh, consolidată care să fie aplicată pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru este inclus în directivă și mai sunt și alte lucruri uh, și mai bune și doamna Antonescu a făcut o treabă excelentă, fără îndoială. Ar mai fi câteva elemente care ar putea fi adăugate, care ar fi interesante și chiar utile în forma unor amendamente, dar trebuie să respectăm uh, Uh, linia că accesul la un avocat trebuie să aibă loc cât mai curând cu putință. În momentul în care persoana suspectată deci, înainte de uh, demararea procesului de anchetă, în momentul în care această persoană de-abia a fost reținută. De, de asemenea, ar trebui să existe și dreptul la comunicare cu un avocat și aici trebuie să se țină cont și de posibilitatea ca uh, acuzatul să aibă posibilitatea imediată de a fi vizitat de un membru al familiei, de o rudă apropiată, repet, și de asemenea să aibă și acces la un avocat. Credem că este la fel de important ca prezența avocatului să fie garantată, pentru ca lucrurile să fie foarte, foarte clare la momentul, uh, deci să știm foarte clar care este momentul în timp din care se aplică această garanție. Bineînțeles, trebuie să luăm în calcul și strângerea de dovezi și faptul că toate aceste procese uh, au loc la anumite momente și trebuie să avem grijă să nu periclităm acest proces de strângere a dovezilor care ar putea fi folosite împotriva suspectului. Confidențialitatea este de asemenea foarte importantă, este un lucru pe care trebuie să-l apărăm. În Spania, foarte recent, am avut sentințe care au afectat acest punct. Deci este un punct extrem de sensibil și de important în ceea ce privește apărarea acuzatului. Trebuie să ne gândim la propunerea Consiliului în ceea ce privește derogările și excepțiile în anumite cazuri și în cazurile de confidențialitate. Încălcarea uh, confidențialității și a relației dintre avocat și client ar trebui să fie făcută doar în uh, circunstanțe excepționale. Este extrem de dificil să definim care ar fi aceste circunstanțe excepționale și când ar fi permis să încalci confidențialitatea uh, comunicării dintre uh, avocat și client, care ar putea să pericliteze uh, apărarea clientului. În Spania s-a întâmplat, probabil că s-a întâmplat și în alte state membre, deci este foarte posibil ca avocații să nu uh, își exerseze dreptul la apărare sau poate să există o posibilitate de complicitate cu clientul. Dar în aceste cazuri nu mai vorbim despre un avocat, vorbim despre faptul că dacă există dovezi că avocatul nu își face meseria sau face altceva, își face altă meserie între ghilimele, aceasta ar putea să reprezinte o problemă și, uh, practic, lucrurile s-ar desfășura în afara cadrului juridic. Ceea ce vreau să spun este că este greu de uh, stabilit care vor fi circunstanțele excepționale și care vor fi excepțiile. În ceea ce privește articolul 8 referitor la excepții, dreptul la apărare trebuie să fie subliniat pentru că este extrem de important și în ceea ce privește articolul 12, și sentințele acestea ar trebui să fie eliminate din pachet pentru că dacă nu există niște condiții minime de acces la un judecător, atunci asistența juridică gratuită nu ar ajuta indivizii care nu au resursele necesare, resursele financiare necesare pentru a plăti o reprezentare. Deci trebuie să garantăm un standard minim, trebuie să ne asigurăm că toate aceste aspecte sunt acoperite, deci trebuie să existe uh, niște servicii gratuite minime care ar trebui să fie stabilite pe tot teritoriul Uniunii Europene și trebuie să analizăm cu mare atenție pentru a vedea care ar fi amendamentele care ne-ar putea ajuta să formulăm o idee în acest sens, dar cred că putem să uh, mergem un pic mai departe de ceea ce a propus uh, Comisia în ceea ce privește separarea acestui aspect de directivele deja existente. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul doamnei Latford. Thank you very much, Chairman. Um, I think, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că doamna Antonescu, cum ne așteptam, a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește acest raport și a obținut un rezultat uh, echilibrat. Pot să fiu de acord cu ea în manieră considerabilă. Cred că articolul cheie este poate articolul 3 și cred că dânsa are dreptate să se axeze pe dreptul la un avocat atunci când o persoană este uh, interogată de către poliție. M-aș putea însă gândi puțin dacă termenul uh, interview care apare uh, în text este cel corect, pentru că uh, până la urmă uh, am putea vorbi chiar de prezența voluntară a unei persoane uh, la poliție, așadar interviu poate nu este termenul potrivit. Aspectul cheie este însă următorul. Dacă cineva devine suspect sau persoană acuzată, atunci oare nu pierde din vedere exact acest aspect, uh, adică formularea de la măsura A și măsura B, care ar putea să necesite reflexie ulterioară. Aspectul cheie în această directivă, cred eu, care cred că este încă nerezolvat, dar cu care se luptă Consiliul, este următorul. Nu doar că există un drept pentru suspect să solicite un avocat, însă oare nu există obligație a statului uh, să pună la dispoziția suspectului uh, un avocat? Dacă nu rezolvăm uh, această diferență cheie, atunci riscăm să avem o directivă care să arate bine pe hârtie, dar care în practică să nu aducă rezultatele scontate problema pe care trebuie să o rezolvăm e faptul că multe state membre ale Uniunii Europene uh, se află sub standardele stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție sau a Curții Europene pentru Drepturile Omului. Avem situații în care interog... interogatoriile poliției au loc înainte ca suspectul să aibă ocazia să vorbească cu un avocat. Asta înseamnă că s-ar putea folosi anumite uh, dovezi uh, fără uh, să existe beneficiul unor sfaturi juridice, adică atunci când au existat confesiuni, cel puțin în statul meu asta a fost problema. Eh, uneori eh, puteam eh, folosi doar dovezile strânse în cadrul anchetei și nu această confesiune dacă, ea, dacă suspectul nu a beneficiat de consultanță juridică înainte de interogarea efectuată de către poliție. Încă nu sunt sigură uh, ce schimbări apar uh, în uh, text. Uh, schimbări făcute de către doamna Antonescu sau schimbări care au apărut în Consiliu. Sunt de acord cu doamna Antonescu că măsura ce nu poate să se ocupe de toată consultanța juridică gratuită, însă ea ar putea să se ocupe de chestiunea cheie Uh, a datoriei posibile a statului de a oferi suspectului un avocat uh, în anumite circunstanțe. Altfel, uh, ne-am putea trezi în situația în care Uh, doar cei cu resurse financiare vor putea beneficia de un uh, avocat, ori uh, săraci, cei săraci nu vor putea fi susținuți de stat. Pentru că se scrie că există dreptul la un avocat, dar dacă statul nu ajută suspectul să aibă acces la un astfel de avocat, atunci dreptul acesta este unul lipsit de orice fond. Și aici ar putea interveni asistența juridică uh, gratuită exactă uh, pentru a satisface scopul primordial al acestei directive. Cred că doamna Antonescu a arătat flexibilitatea uh, necesară în ceea ce privește prezența unui avocat la strângerea de dovezi. Cred că textul comisiei era prea vast și chiar nu Uh, e nevoie de un avocat atunci când o persoană este amprentată. Asta ar fi putut implica textul uh, comisiei. Însă există alte situații în care uh, un avocat uh, ar uh, trebui să fie prezent. Probabil ne îndreptăm spre un compromis rezonabil între Parlament și Consiliu cu privire la acest punct. Sunt de acord cu doamna Antonescu și cu Consiliul că ar trebui să renunțăm la rolul avocaților în ceea ce privește uh, comentariile făcute pe marginea condițiilor de detenție. Probabil că aceasta este sarcina unor alte organisme independente de monitorizare. Doamna Antonescu este foarte strictă în ceea ce privește confidențialitatea. Eu sunt mai deschisă la o formulare. Domnul președinte, domnul Latforb, vă rugăm să vă grăbiți puțin, pentru că trebuie să încheiem această ședință la ora 12 și 30 de minute și mai sunt și alți eurodeputați care doresc să intervină. Doar câteva comentarii suplimentare. Sunt deschise la o formulare care uh, definește confidențialitatea într-o manieră care uh, uh, exclude uh, uh, căutările legitime atunci când ar putea să existe o uh, suspiciune legată de avocați, din păcate. Așadar, nu sunt la fel de absolută ca și doamna Antonescu. Sunt de acord cu Dânsa și cu Consiliul că ar trebui să urmăm măsurile A și B, excluzând cazurile minore. Consiliul s-ar fi putut să meargă puțin prea departe, nu știu exact, trebuie să le mai uh, revăd textul. Cred că doamna uh, Antonescu are dreptate la amendamentul 8, uh, care permite prezența unor persoane acreditate, permise în contextul dreptului internațional, să-și ofere consilierea. Însă trebuie să existe anumite circunstanțe și pentru consilierea telefonică n-ar trebui să fim uh, atât de uh, stricți în ceea ce privește întâlnirile cu avocații. Probabil și consilierea telefonică are un rol de jucat. Mă opresc aici, uh, spunând că doamna Antonescu ne-a oferit uh, o platformă bună pentru a ajunge la un acord cu Consiliul, însă uh, Consiliul trebuie să rezolve această problemă a aspectului practic uh, uh, al prezenței unui avocat. Ce înseamnă să ai un avocat în practică? Trebuie să existe un avocat uh, pentru toată lumea, nu doar pentru cei care își permit să și-l plătească. Mulțumesc! Mai există doi raportori din umbră care doresc să intervină și apoi alți eurodeputați. Prin urmare, sugerez să reținem că la ora 12.30 de minute ar trebui să încheiem această ședință pentru această dimineață. Uh, domnul De Jong, uh, raportor din umbră, are cuvântul. Mulțumesc, voi fi succint. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Cred că avem un temei bun uh, pe baza căruia putem lucra de acum înainte. Trebuie să obținem însă un echilibru corect uh, între uh, o apărare uh, justă și chestiunile de fezabilitate pe care le presupune un astfel de regulament. Trebuie să avem o abordare pragmatică, evident. am putea eventual să excludem infracțiunile minore. Și în mod corect, doamna raportor, a luat notă de faptul că ne aflăm în primele etape ale uh, procesului uh, de uh, interogare a acuzațiilor. Așadar, trebuie respectate anumite reguli în acest moment, în această etapă, pentru a nu prejudicia în niciun fel justiția sau pentru a nu o împiedica să-și urmeze cursul. Cât privește confidențialitatea, înțeleg uh, direcția pe care urmează doamna raportor, însă cred că norma care ar trebui să fie validată aici ar fi aceea că uh, confidențialitatea este esențială și că uh, nu ar trebui să existe niciun fel de excepții de la această regulă. S-a sugerat că s-ar putea să existe situații în care pe aici pe acolo un avocat s-ar putea să nu fie demn de încredere. Însă, deși asemenea situații chiar ar putea apărea, nu cred că ar trebui să excludem uh, posibilitatea ca un uh, avocat să evalueze condițiile de detenție. Sunt câteva situații în care uh, ne-am descurcat mai bine dacă avocații ar putea menționa acest subiect, pentru că condițiile de detenție reprezintă o problemă. Iar în ceea ce privește asistența uh, juridică, uh, cred că este foarte important, într-adevăr, uh, să existe un instrument disponibil pentru ca toată lumea să aibă acces la asistență juridică. Toată lumea ar trebui să primească cel puțin un avocat desemnat de stat. Trebuie însă să înțelegem uh, mai bine care uh, este obiectivul Consiliului. Probabil toată chestiunea aceasta a asistenței juridice trebuie analizată mai în detaliu. Mulțumesc. Domnul Albrecht. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru buna cooperare pe care am avut-o. Aș putea să ridic mai multe subiecte în discuție care sunt importante pentru noi. Mai întâi, uh, uh, uh, problema prezenței unui avocat la analizarea dovezilor. Eu cred că ar fi mai bine să existe mai multă claritate în ceea ce privește formularea cu privire la acest subiect. În ceea ce privește posibilitatea ca avocatul apărării să comenteze asupra condițiilor de detenție, ei bine, cred că uh, avocații ar trebui să aibă acces la uh, aceste informații, dar aici ar trebui îmbunătățită din nou formularea. Aș dori să obținem o formulare mai clară pentru a ne asigura că există uh, acces, că acest acces este uh, garantat. Aș dori de asemenea să menționez și amendamentul 21. Noi uh, chiar vom insista asupra acestui uh, amendament. Aici vorbim despre uh, subiectul care vizează uh, cooperarea și uh, dubla apărare în ceea ce privește ordinul de investigație sau ordinul de arestare european. Atunci când vorbim despre asemenea chestiuni, ar trebui să uh, vorbim și, dreptul, uh, și de dreptul la asistență uh, juridică. Atât doream să spun și aștept cooperarea de acum înainte. Domnul Kirkhope are cuvântul. As a lawyer, I'm, my fee is not dependent. Domnule președinte, am să fiu foarte succint. Și vă spun că susțin uh, de plin principiile generale menționate aici, dar în legătură cu comentariile doamnei uh, Latford, în legătură cu uh, asistența acea paralegală, aici cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că definițiile diferă foarte mult în Europa accesul la avocat uh, pentru, din perspectiva britanică înseamnă acces la cineva care are o uh, calificare parțială sau totală ca pregătire ca avocat. Uh, și de aceea cred că toate definițiile trebuie cernute cu mare finețe. Și în al doilea rând, cât privește costurile uh, Uh, generale și momentul în care aceste costuri devin o povară pentru stat și datoria statului de a plăti acest acces la un avocat. Și asta este o temă foarte delicată la care trebuie să reflectăm cu mare atenție uh, pentru că lucrurile trebuie să fie foarte clare și aici. Uh, și vreau să, în general, felicit raportoarea pentru munca de bună calitate. Președintele, mulțumesc și acum ceilalți eh, colegi care mai doresc eh, să contribuie și începem cu domnul Busotil, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur și eu colegilor și o felicit pe doamna Antonescu pentru acest uh, raport uh, excelent și pentru abordarea sa echilibrată. Tema este foarte importantă, la fel și în țara mea, unde a avut parte de controverse, dar mă bucur acum să constat că toată lumea este de acord că trebuie să consfințim uh, Uh, hotărârile Curții Europene de Justiție pe această temă în dreptul comunitar. Și cred că ăsta este punctul de plecare uh, și pentru noi și nu trebuie să ratăm această ocazie de a consfinți în lege acele hotărâri clare pe care le-a pronunțat uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind accesul la avocat. E bine, în procesul legislativ este important însă să ne concentrăm și pe alte aspecte care pot să creeze anumite temeri și am să menționez câteva dintre ele. Problema acelor infracțiuni minore care trebuie lăsate deoparte. Cred că uh, este foarte important să nu ne apucăm să trivializăm uh, Uh, acest lucru și să aplicăm drepturilor uh, cauz, uh, cauzelor minore care trebuie evident lăsate la o parte. Apoi, care este momentul în care trebuie să se aplice dreptul de acces la avocat? Și acest lucru cred că trebuie să țină de fapt de momentul în care cineva e considerat suspect pentru că în momentul în care cineva este acuzat în instanță, atunci categorică dreptul se aplică. În al treilea rând, acest drept ar restrânge sau ar întârzia el ancheta, în special ancheta penală? E, și asta, după părerea mea, e o chestiune foarte delicată și la care trebuie să reflectăm și să ținem uh, seama să ajungem la un rezultat echilibrat. Și, în al patrulea rând, problema asistenței juridice. Și aici Aș prefera mai degrabă abordarea doamnei Antonescu cu privire la asistența juridică. Pentru că, dată fiind uh, delicatețea și sensibilitatea acestei probleme, ar fi bine să cerem Comisiei să facă o propunere pe această temă, mai degrabă decât să ne apucăm să introducem aici o dispoziție care riscă să deraieze uh, procesul de adoptare rapidă a acestei legi. Sigur că este important să ne amintim că dacă acordăm uh, acest drept de acces la avocat, trebuie să ne asigurăm că el se aplică într-adevăr pentru toată lumea, inclusiv pentru cei mai săraci. Dar, cum ziceam, având în vedere cât de delicată este problema și că Comisia vrea să uh, producă o, o propunere pe tema asistenței uh, judiciare, haideți să mergem pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, zice președintele, domnul Vos acum. Mulțumesc foarte mult. Sigur că accesul este o piatră de temelie și se leagă de dreptul la dreapta judecată pentru persoanele suspecte și acozate. Cred că raportoarea a făcut o treabă foarte bună, a produs un raport foarte echilibrat și doresc să o uh, Uh, felicit pentru că a extins, de fapt, uh, uh, gama diverselor subiecte abordate, inclusiv cea a costurilor. Acum, aș dori să avem, să avem o discuție cu privire la confidențialitate, la condițiile de detenție Sigur că am avut discuții bilaterale cu raportoarea cu privire la articolul 10 și 13, secțiunea 3. Poate că acolo, eu știu, nu, ar, nu am găsit încă cea mai bună formulare uh, costurile uh, și care, care reprezintă un lucru absolut esențial. Cred că aceste lucruri trebuie lăsate pe seama statelor membre. La 36, problema confidențialității. Sigur că aceasta trebuie luată ca atare, ca normală, dar se poate întâmpla în practică să apară anumite situații de excepție. De exemplu, există o suspiciune, să spunem, de complicitate care poate exista între, uh, client, între avocat și clientul său și atunci am putea uh, accepta o excepție. La articolul 32, poziția comisiei uh, credem că este bună. Aceste condiții trebuie monitorizate cu mare atenție. Nu văd de ce uh, ne-am apucat să contrazicem ce scrie la 32. Acum, în legătură cu punctul de vedere exprimat de Consiliu, cu privire la interpretarea uh, și traducerea. Uh, sigur că asta este o temă foarte importantă și mai este, iarăși, foarte important să subliniez încă o dată ce treabă bună a făcut raportoarea. Mulțumesc! Și eu doresc să-mi exprim uh, sprijinul pentru uh, prezentarea doamnei Antonescu și munca sa. Și acum, în legătură cu 28.3. și amendamentul cum că asistența juridică trebuie oferită imediat. Ei bine, cred că, într-adevăr, ea trebuie furnizată înainte de inițierea vreo oricărui fel de procedură. Pentru că, altfel, posibilitatea ar, ar Dacă această asistență nu este oferită imediat, este posibil să se piardă, uh, eu știu, din, uh, din dovezi și uh, întreaga procedură să fie afectată negativ. Prin urmare, trebuie să ajungem la acel echilibru între uh, posibilitatea de a face o anchetă corectă și bună și, pe de altă parte, aceea de a asigura protecția suspectului, uh, acuzatului și a celorlalte părți implicate. Apoi, în legătură cu asistența juridică și mă refer la cea de-a doua uh, secțiune, articolul 4-2. E bine, și aici nu există niciun fel de obstacole pentru ca autoritățile să strângă toate dovezile și să-și facă uh, treaba. Uh, sigur că întrebări suplimentare se, uh, se pun uh, ulterior, dar credem că și acest lucru trebuie să figureze în text. Cât privește confidențialitatea și celelalte aspecte, sunt de acord cu punctul de vedere al domnului Vost Confidențialitatea este, cum ziceam, o piatră de telemie, da, temelie, dar există categoric o serie de situații în care se pot aplica o excepție. Trebuie să se prevadă um, posibilitatea de derogare pentru acele cazuri în care există suspiciunea de complicitate. Așadar, zic din nou că am dorit să ne concentrăm pe acest echilibru, neapărat uh, să asigurăm acest bun echilibru între cele două uh, aspecte. Președintele, vă rog dacă puteți să fiți foarte succintă. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să o felicit pe colega noastră pentru rezultatul foarte bun pe care l-a făcut, uh, cât și uh, termenul de prelungire a termenului de depunere a amendamentelor, pentru că textul este foarte bun, dar nu trebuie să rămână un lucru de principiu uh, și ideal, ci trebuie să creăm condițiile ca să se poată aplica. De aceea trebuie să ne putem exprima prin intermediul amendamentelor și să dispunem de ceva mai mult timp mai ales dacă dorim să creăm un adevărat, comun, un uh, adevărat sistem comun de norme minime și care să permită diverselor noastre sisteme juridice să devină efective și să respecte un standard ridicat de protecție a drepturilor. Pe fond, fiindcă o să folosesc amendamentele ca să mă exprim. Ei bine, în unele statele membre, infracțiunile penale Uh, includ un uh, domeniu mult prea vast, mult mai vast decât în alte state membre. Și dacă textul directivei ar găsi, deci, un echilibru și s-ar putea atunci și ca să se poată aplica, cred că ar trebui să căutăm acele mijloace uh, Uh, de a găsi acel echilibru, nepunând toate uh, infracțiunile în același uh, loc. Mă gândesc în sistemul francez la audition libră și garde à vue. Apoi, această, în ceea ce privește această ambiție ca dreptul să fie efectiv, e bine, uh, aș dori să mai lucrăm, să mai aprofundăm nuanțele ce trebuie aduse în ceea ce privește procedurile în anchetele legate de combaterea uh, actelor criminale majore, teroriste, pentru că uh, eu știu, cred că aici am putea sublinia acel uh, element de promptitudine. Apoi, în ceea ce privește costul european al asistenței uh, juridice și amendamentul 23 care vorbește despre asta, cred că nu permite ca toate, absolut toate persoanele să poată beneficia de uh, dreptul lor la apărare. Uh, spre deosebire de ceea ce zice colegul meu Kirkhope, care își face griji cu privire la situația statelor, eu cred că obiectivul statelor este tocmai să se asigure că există egalitate între toți cetățenii. Deci, asta e și în rest o să mă exprim în amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, zice președintele, ar trebui să ne oprim dar, doamna Antonescu, aveți din nou cuvântul subcint. Sper să fiu foarte subcintă. Aș pleca uh, de la ceea ce a zis. Uh, uh, în primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru, pentru comentarii și pentru munca pe care au depus-o și aș relua ceea ce a zis, ceea ce a afirmat doamna Lutfort. Trebuie să avem în vedere că avem standarde Uh, CEDO, care, pe care nu putem uh, să le, să le neglijăm. Nu putem avea o directivă cu standarde uh, mai scăzute decât standardele impuse de Convenția de Curte Europeană a Drepturilor Omului. Um, și avem reperul hotărârea Saldus versus Turcia, care, conform cărea dreptul, accesul la avocat trebuie să, să existe încă din fazele inițiale ale interogatorilor. Uh, am luat act de, uh, de uh, cele spuse de colegi cu privire la confidențialitate și infracțiunile minore și sunt sigură că putem găsi compromisuri foarte bune. În ceea ce privește um, căile de atac, articolul 10 și articolul 13, la care s-au referit colegii, um, trebuie să, trebuie să fim Uh, să fim uh, conștienți că atâta timp cât avem o, uh, o obligativitate de acordării accesului la avocat, trebuie să avem și o sancțiune pentru neacordarea accesului la avocat. Sigur că au fost exprimate, statele au exprimat în Consiliu opinii conform cărora această prevedere pe care o avem acum în propunerea Comisiei ar veni în contradicție cu tradițiile lor juridice și trebuie să găsim într-adevăr o modalitate cât mai bună de a concilia de a concilia aceste lucruri. Am solicitat, după cum știți, uh, opinia Consiliului, a Serviciului Juridic și așteptăm uh, răspuns din partea lor. Uh, deci trebuie să găsim cea mai bună modalitate să, să reglementăm cazul în care nu suspectului sau acuzatului nu i s-a acordat dreptul accesul la avocat, pentru că în ceea ce avem acum în propunerea comisiei este că dovezile sau declarațiile luate fără respectarea dreptului la avocat uh, vor fi, uh, nu vor fi luate în considerare. Uh, cu privire la ceea ce a spus domnul Albrecht, cu privire la administrarea probelor și amendamentul meu referitor la prezența avocatului în timpul administrării probelor, am recunoscut că el este perfectabil, perfectabil și, și putem găsi un, cred că putem găsi un compromis bun. Uh, în privința uh, definirii uh, termenului de avocat. Am, am considerat necesar să avem o referire la termenul de avocat, odată ce directiva se referă la dreptul de a avea un avocat, dar firește că nu este ușor să găsim o definiție care să se potrivească tuturor sistemelor juridice ale statelor membre, însă vom încerca să, să găsim o formulare bună pentru toată lumea. Uh, mulțumesc încă o dată pentru toate comentariile. Sper că am, uh, uh, am acoperit cât mai mult din, din problemele ridicate de către colegi și rămân în continuare deschisă pentru dialog și să găsim un compromis cât mai bun. Mulțumesc. Thank you. Thank you for having made it real. Mulțumesc că ați fost foarte succintă. Felicitări pentru activitatea dumneavoastră care a fost uh, recunoscută de majoritatea deputaților care au intervenit, ar trebui să uh, avem un vot orientativ până la finalul lui martie, după o altă discuție. Acum vom avea reuniunea coordonatorilor. așa încât vă rog ca doar coordonatorii sau persoanele care au dreptul să fie aici uh, să rămână aici în următoarea oră. Restul vă rog să vă ocupați de ce doriți dumneavoastră până la ora 3 când uh, revenim la ședință. Please, let's haste